Dear colleagues, I think we should... Dragi colegi, cred că ar trebui să începem. Dragi colege, dragi colegi, pentru noi cei de la cultură este ultima zi de lucru înainte de vacanță și cred că e o vacanță bine meritată, dar trebuie să mai tragem un pic de noi astăzi. Ați văzut ordinea de zi, ea e ambițioasă. Și tocmai de aceea rog să aveți un pic de disciplină. Vă amintesc că avem și o audiere în această după-amiază. Am rugămintea de a fi prezenți pentru că n-aș vrea să fiu aici singură cu experții noștri. Și uh, avem acum direct punctul 1 de pe ordinea de zi. Ați primit cu toții adoptarea dacă există Propuneri, dorințe de modificare, nu e cazul. Deci se consideră că ordinea de zi este adoptată în formula curentă, fără nicio obiecție. Așa rămâne. Se consideră adoptată. Punctul 2. Aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 7 uh, iunie. Găsiți în dosarul dumneavoastră o copie a procesului verbal. Există obiecții, comentarii? Nu, nu e cazul în mod evident, și propun, ca de obicei, ca procesul verbal să fie considerat adoptat dacă pe parcursul reuniunii nu sunt ridicate obiecții. Avem punctul 3 de pe ordinea de zi, comunicare ale președintei. Avem interpretare în următoarele limbi, franceză, germană, italiană, engleză, engleză greacă, spaniolă, portugheză, cehă, slovacă, slovenă, bulgară și română. Și ca de obicei, reuniunea este transmisă pe internet, live, și trecem acum la deciziile coordonatorilor din 18 iunie. Ați primit prin e-mail uh, aceste decizii. E-mailul a fost transmis pe 20 iunie. Ele sunt considerate a fi uh, adoptate dacă până pe data prevăzută, 22 iunie, nu au fost prezentate obiecții. Mai am încă o comunicare de făcut. În această dimineață, cred că ați primit cu toții un mic cadou. O carte. La începutul acestei săptămâni v-am transmis un scurt e-mail cu informațiile despre uh, concursul de scriitură de anul acesta. E vorba de a 10 aniversare a prețului pentru literatură și organizatorii s-au gândit la un concurs între câștigătorii din uh, ultimii 10 ani. Au fost cu toții invitați să scrie o povestire europeană. Un juriu specializat uh, va evalua lucrările și uh, cei responsabili sunt astăzi la comisia noastră pentru a prezenta uh, în, sub forma acestei cărțulii toate povestirile. O lectură minunată uh, de vară, sunt uh, în versiunea lingvistică originală și traducerea în engleză. Veți găsi în e-mailul pe care vi l-am transmis toate informațiile relevante. Vă doresc de pe acum lectură plăcută, iar organizatorilor Premiului European pentru Literatură sincere mulțumiri pentru acest cadou prietenos și mult succes în activitatea ulterioară. Da, într-adevăr, merită aplauze. Trecem acum la vot. Astăzi votăm două rezultate preliminare ale trialogurilor. E vorba de un aviz și uh, amendamentele pentru buget. Nu avem însă mult timp, deci uh, propun să trecem direct la vot și începem cu punctul 4, coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass media audiovizuale, având în vedere evoluția realităților pieței. Votăm acum ceea ce s-a obținut uh, pe parcursul negocierilor interinstituționale. E vorba de uh, o directivă și sincere mulțumiri celor care au participat. Tino Cuna și Catalina Falmangold cred că s-au uh, descurcat foarte bine. Stefanie Biazoli de la secretariat, chiar ieri a fost ziua ei și iată, și asta merită aplauze, toate cele bune. De asemenea, mă adresez tuturor colaboratorilor de la grupurile politice, raportorilor din umbră și echipelor lor, serviciului lingvistic, pentru că împreună am reușit și ne-ați însoțit de fiecare dată foarte bine negocierea. A fost uh, o muncă asiduă, însă eu zic că am, prin, am uh, reușit să obținem compromisuri bune. Un compromis rămâne un compromis, dar până la urmă, iată, eu zic că am reușit să încorporăm în uh, regulament și în directivă poziția Parlamentului. Încă o dată mulțumesc pentru cooperarea constructivă. A fost un dosar greu. Zabine, dacă vrei să adaugi ceva. Da, aș vrea să mă alătur mulțumirilor exprimate de președintă, mulțumiri colaboratorilor noștri, lui Stefani Biasoli, mulțumesc tuturor colegilor. Discuțiile au fost grele la început, Am elaborat un dosar care să reprezinte poziția Parlamentului. Atitudinea a fost constructivă în timpul trialogului, n-a fost însă ușor. A fost sub președinția estoniană, moment în care progresele au fost mai mici, dar noi am continuat uh, în termeni constructivi în timpul președinției bulgare și deci mulțumesc uh, pentru deschiderea președinției bulgare față de acest dosar, pentru că am reușit să-l încheiem astfel. Mă bucură că avem un rezultat bun. Mulțumiri raportorilor din umbră, mai ales la trialog, ei uh, ne-au însoțit întotdeauna cu un grad deosebit de încredere. Bine, e vorba de un vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru, 7 împotrivă, 2 abțineri. O majoritate confortabilă se adoptă. Mulțumiri tuturor! Votul final în plenară va avea loc cândva în octombrie, octombrie, nu știm dacă octombrie 1 sau 2, dar în orice caz în acea lună. Avem următorul rezultat al trialogului, nici el n-a fost ușor de obținut, este vorba de Corpul European pentru Solidaritate Negocierile interinstituționale au avut loc, există un acord preliminar, n-a fost ușor. Helga, vrei și tu să intervii? Colix. Mulțumesc. Mulțumesc Mulțumesc, aș dori și eu să le mulțumesc colaboratorilor pentru comisia noastră și pentru uh, celelalte, între comisia noastră și comisiile celelalte am avut o cooperare foarte bună, iar uh, echipa de negociere de la uh, Trialog uh, a fost uh, foarte uh, bună. Am fost foarte performanți față de echipele de la Comisie și de la Consiliu, nu întotdeauna e așa, deci mă bucur că am reușit să obținem acest, acest rezultat. <clears throat> Uh, intenția Consiliului a fost uh, să nu dea niciun ban uh, pentru acest corp de solidaritate. Acum avem 75 de milioane, ca întotdeauna ne-am fi dorit să avem mai mulți, dar compromisurile pe care le-am obținut se bazează și pe acest avantaj obținut și pe o definiție foarte clară a muncii voluntare, benevole și ne asigurăm că această muncă nu va fi folosită în mod abuziv, deci cred că este un compromis bun și deci vă rog să votați pentru acest acest nou program uh, prioritar. Uh, în orice caz, în propunerea comisiei urmează ca în următorul CFM să primească bani uh, special, ceea ce înseamnă că tinerii, dacă vor să facă muncă voluntară, pot merge peste tot în Europa și se pregătesc, dobândesc cunoștințe lingvistice, învață limbi străine și alte competențe și deci, iată, participă la solidaritate în societatea europeană. E o veste minunată, mulțumesc tuturor! și mm, sperăm ca programul uh, să înceapă cât mai repede. Mulțumesc foarte mult și ție pentru performanța impresionantă la negociere. A fost uh, necesar să avem pe cineva ca tine. Eu zic că ne putem arăta în lume cu acest rezultat. Trecem acum la vot și aici votăm prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. 23 de voturi pentru, 4 împotrivă, o abținere. Se adoptă cu o majoritate covârșitoare. Mulțumiri. Punctul 6 e vorba de uh, un aviz pentru politicile de ocupare a forței de muncă și politici sociale ale zonei euro. Raportor a fost domnul Huntis. Domnule Huntis, doriți uh, să interveniți? Bine, nu. Bine, atunci trecem direct la vot și începem cu amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 2. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 3. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Eu aș verifica mai degrabă. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge cu 16 împotrivă. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Obțineri. La limită. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. 6, adoptă, 14 la 13 și o abținere. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament oral 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă,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 abțineri, se adoptă. 28. Pe două părți pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 29, iarăși pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, Împotrivă? Abțineri? Aș verifica mai bine. S-a deschis votul. S-a închis. 13 la 13 se respinge. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 31 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă 14 la 13. 32 pe două părți, prima parte pentru. Împotrivă. abține, se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. E mereu la limită. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge cu 14 împotrivă. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament oral 2 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendament oral 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament oral 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Vot prin apel nominal, vot final. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă cu 22 pentru, 2 împotrivă, 4 abțineri. Felicitări raportorului și mulțumesc tuturor raportorilor din umbră. Trecem acum la bugetul pentru 2019. cu toate amendamentele, înainte însă de a trece la vot, doresc să stabilesc un detaliu. În ceea ce privește amendamentele bugetare, nu va fi un vot final. La final va fi un uh, vot pentru a oferi raportorului un mandat orizontal în așa fel încât să um, fie reinstaurate amendamentele cult. Acest mandat orizontal înseamnă sau vine din cauza faptului că în procedura bugetară Parlamentul uh, vrea să vadă ce se întâmplă cu poziția Consiliului. Însă înainte ca Consiliul să își fi fixat poziția, pentru că va fi uh, stabilită la sfârșitul iulie, noi trebuie să avem posibilitatea să reacționăm la modificările de la Consiliu și deci de aici pornește acest mandat orizontal conferit uh, raportorului nostru. Morten Lockegaard, dorești să spui ceva? Bitte. Well, that's just to, thank my colleagues, Doar să mulțumesc uh, colegilor pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o la acest dosar și aștept uh, cu nerăbdare trialogul. Mulțumesc uh, și asistenților. Vielen herzlichen Dank. Dann... Mulțumesc foarte mult. Trecem direct la vot. Au existat mai multe compromisuri și începem cu compromisul 1. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Avem acum amendamentul oral 1. E pe pagina 5 sus, sus de tot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5, 7, 69 pentru împotrivă, abțineri se uh, respinge. 57, 70 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 57, um, 78 pentru. 57, 78 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Da, putem verifica, însă eu zic că au fost multe abțineri. S-a deschis votul. S-a închis. 11 voturi pentru, 6 împotrivă și 10 abțineri. Se adoptă. 57-91 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 57-92 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 57-97 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 5806 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5807 pentru împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5808 pentru împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 2 pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 57 54 pagina următoare. A găsit toată lumea. 57, 54 este pe pagina 9, zice președinta. Votăm pentru, împotrivă, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Deci 57-54 s-a deschis votul. S-a închis cu 13 la 13, două abțineri, deci se respinge. 57-68 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 57-79 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 57-81 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 57-83 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 57-84 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 57-87 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bine, verificăm, vă rog. S-a deschis votul. Geschlossen. S-a închis. Se respinge cu 17 împotrivă. 50 uh, și 7, 88 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 57, 98 pentru, împotrivă. abțineri, se respinge. 57,99 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 58, 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și 58, 14 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și acum votăm mandatul orizontal pentru raportorul nostru. S-a deschis votul. S-a închis. Cu 27 voturi pentru și un vot negativ, Morten Lockegaard a primit mandatul orizontal și dorim mult succes mai departe în negocieri. Succes ție și uh, raportorilor din umbră. Trecem acum la punctul 8. Este verificarea, examinarea avizului în ceea ce privește bugetul general pentru Uniunea Europeană pentru anul 2019, uh, toate uh, secțiunile. E vorba de faptul că amendamentele cult au fost adoptate și în procedura de la cult mai există o etapă. Chit că raportorul nostru, desigur, își va continua uh, activitatea cu colegii de la buget. Ultima etapă înseamnă avizul cult cu privire la întregul buget pentru 2019. Aici uh, vom uh, explica modificările tehnice și trebuie să transmitem anumite mesaje politice Consiliului. Înainte de a da cuvântul raportorului Morton Lockegard, vreau să vă spun că termenul pentru amendamente este vineri, 13 iulie, la ora 11, iar votul urmează să fie pe 3 septembrie. Eu sper că vineri 13 nu este un semn rău. Chiar uh, cred că lucrurile vor merge bine. Morten, îți dau cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe drept cuvânt, uh, ați spus că următoarea etapă acum Uh, este avizul pe care trebuie să-l pregătim pentru Comisia de Bugete. E clar că ar trebui să se uh, oglindească liniile bugetare pe care tocmai le-am uh, votat și împreună cu raportorii din umbră ne-am pus de acord să depunem amendamentele noastre împreună pentru a obține compromisuri. Aceste amendamente vizează punctele următoare și voi încerca să le prezint cât mai succint. În primul rând, principalul nostru program Erasmus Plus – rămâne sub uh, uh, finanțat pentru bugetul 2019. Îmi pare rău să spun că uh, aceste tăieri sunt mult sub așteptările Parlamentului și în ce privește CFM-ul, va trebui să insistăm pe o majorare cu ocazia revizuirii CFM-ului și deci cerem o majorare cu 20% pentru liniile bugetare care vizează programul Erasmus+ pentru a ține cont de nevoile noastre, dar și pentru a transmite un semnal politic pentru viitorul programului. Ceea ce, bineînțeles, este un compromis bun, după părerea mea, chiar dacă cifrele nu sunt uh, așa de mari cum ne așteptam noi. Apoi, uh, următorul punct, Europa Creativă. Noi uh, dorim uh, să uh, sprijinim industriile creative din Europa. Această activitate este subfinanțată. Noi credem că ar trebui să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor programelor și, de asemenea, ar trebui să putem finanța, de exemplu, programul, subprogramul media și, deci, ar trebui să avem o majorare de 44% pentru a sprijini toate proiectele. Deci, noi cerem o majorare cu 22% pentru a Uh, sprijini uh, creatorii europeni, mai ales în domeniul cinema, cinematografului, uh, și pentru a finanța acțiunile pregătitoare fără a pune în pericol finanțarea acțiunilor de bază. Atât programele pilot, pregătitoare cât și programele pilot sunt subfinanțate și deci pe ambele linii ne cerem o majorare cu 10%. De asemenea, 3 milioane de euro pe lângă această majorare de, 3, de 10% este necesară uh, pentru a uh, sprijini uh, mobilitatea performatorilor, deci artiștilor și a creatorilor. Deci cerem o majorare cu 10% plus încă 3 milioane de euro în plus. 2A, propunerea Europa Creativă, noua propunere pentru a sprijini Uh, pluralismul uh, mass media. Bineînțeles că acești bani sunt uh, foarte necesari. Între timp, însă, tot ce ține de, de partea mass media, trebuie să cerem bani pentru a combate știrile false, pentru a sprijini alfabetismul mass media și pentru a sprijini în mod direct organizațiile care se implică în pluralitatea mass media. Punctul 3 Vom uh, repeta uh, uh, cerințele noastre de a revizui toate acțiunile noastre în linia care ține de Domisia de Cultură pentru a ne asigura că următorul CFM se ridică la înălțimea așteptărilor. Trebuie să găsim un echilibru între acțiuni și deci cerem 4,2 milioane de euro în credite de angajament în anul 2019 pentru a ne asigura că rețeaua Euronet Plus Uh, uh, poate să uh, funcționeze în continuare. Noi susținem faptul că finanțarea actuală nu este o soluție pe termen lung, nu permite aceste rețele să funcționeze și deci cerem o soluție, soluție durabilă pentru următorul CFM. Pentru 2020, de exemplu, e nevoie de 8,2 milioane. Punctul 4 Uh, trebuie să punem uh, uh, accentul pe inițiativa Europa pentru cetățeni pentru a crea acest sentiment al apartenenței la Europa, o cetățenie europeană. Și deci ne dorim ca să avem fonduri suplimentare pentru a finanța această propunere. Regretăm faptul că propunerea noastră nu a fost întâmpinată cu bunăvoință și deci Parlamentul Uh, cere informații suplimentare pentru a vedea cum putem re să rezolvăm această problemă. Cerem o creștere cu 10% pe baza programelor din CFM pentru a uh, asigura majorarea minimă necesară. Și în fine, punctul 5, în ce privește parteneriatele uh, public-privat, insistăm pe proiectele private, deci pe acțiunile pilot și pregătitoare prin inițiative inovatoare care ar putea să devină măsuri de finanțare pe termen lung durabile. Uh, noi uh, uh, susținem faptul că numărul de PPP-uri propus de către Comisie pentru actualul cadru financiar a fost de succes, mai ales în domeniul programelor de învățământ. Și de aceea regretăm că procesul de selectare a proiectelor la Comisie este lent și regretăm și faptul că un... noi considerăm că uh, Comisia uh, alege proiectele în mod arbitrar, ca să nu spunem politic, și de aceea am dorit ca uh, alegerea să se facă în mod mai echitabil. Trebuie să ținem cont de acest aspect când discutăm acest dosar pe viitor de două sau de trei ori, uh, ori m-am confruntat cu astfel de situații în experiența mea și poate ar trebui să ne gândim uh, cum am putea să revizuim uh, acest proces, să urmărim mai îndeaproape pentru că nu funcționează cum trebuie și e și superficial. Nu m-am consultat pe acest subiect cu colegii din umbră, dar intenționez să depun un amendament pentru a exprima din nou îngrijorarea noastră în legătură cu felul în care Corpul uh, European de Solidaritate a fost uh, lansat uh, inițial, fără temeniu juridic necesar și fără o linie autonomă. Însă sper ca decizia finală cu privire la finanțare să fie în favoarea noastră. În ceea ce privește mandatul pentru trialog, aș dori să Uh, depun amendament pentru a solicita comisiei uh, să țină cont de uh, partea de cultură, mă gândesc că și în fondurile EFSI, Orizont 2020 și Fondul Social European și regretăm că faptul că programele de cultură nu reprezintă decât 11,2, care au reprezentat 11,2 miliarde în cadrul actual, iar uh, programele pentru următorul CFM au uh, uh, scăzut, uh, finanțarea a scăzut foarte mult. Am fost surprins să constat această cifră, dar trebuie să abordăm. Președintele îl întrerupe pe vorbitor, gândul să ajungă la concluzii. Da, foarte pe scurt. Uh, noi dorim ca uh, școlile uh, europene să poată să continue să asigure cursuri în limba engleză, mai ales după Brexit, mai ales pentru secția în limba engleză și având în vedere că în majoritatea secțiilor a doua limbă este limba engleză. Mulțumim foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult. Doresc mai întâi să dau cuvântul raportorilor din umbră, dar vă rog maximum două minute fiecare. Începem cu domnul Zdoievski. Colega Lockegaard, bardzo precyzyjnie i bardzo... Mulțumesc, domnul Morten Lockegaard ne-a prezentat o explicație foarte amplă Uh, în legătură cu deciziile noastre. N-a fost ușor să ajungem la aceste uh, decizii, dar pentru noi prioritatea principală o reprezintă Erasmus+. Plus. Am primit uh, o creștere cu 20%, am primit și 10% în plus pentru Europa Creativă și pentru mass media am primit, deci programul media am primit mai mult cu 20% fonduri la fel ca și pentru Europa pentru cetățeni. Noi considerăm însă că ar trebui să avem o schimbare uh, în felul în care abordăm aceste linii bugetare. De asemenea, uh, credem că Comisia ar trebui să dea dovadă de mai multă credibilitate, mai ales când se pune problema punerii în aplicare a acestor decizii. Și aici uh, cu toții suntem de acord. Încă o dată aș dori să subliniez faptul că am cooperat foarte bine cu domnul raportor și noi nu cerem decât uh, lucruri modeste, nu venim, uh, nu cerem mare acusarea. Uh, dorim doar ca bugetul să fie puțin sporit în urma priorităților pe care chiar noi le-am stabilit. Mulțumesc! Mulțumesc. Luigi Morgano. Grazie Presidente. Innanzitutto voglio ringraziare il relatore. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Aș dori și eu să mulțumesc uh, raportorului și raportorilor alternativi pentru tot ce au făcut. Uh, avizul nostru se reflectă și în amendamentele pe care le-am da, depus la bugetul general al UE pentru 2019, domnul Lochegard a prezentat foarte clar prioritățile noastre. Sigur că noi, socialiștii, nu am fost pe deplin uh, satisfăcuți, însă nici comisia noastră nu a fost pe deplin mulțumită uh, și știu că mulți colegi uh, își doreau mult mai mulți bani. E o problemă cu interpretarea în limba franceză, pe canalul de franceză. Să repet, oare? Bine, voi repeta ce am spus. Deci Comisia de Cultură întotdeauna a cerut în mod uh, unanim uh, mai mulți uh, bani, iar tăierile cu care ne-am confruntat, deci pe care noul, noua președinție a Consiliului le-a anunțat, mă refer la președinția austriacă ne uh, indică uh, direcția spre care o iau lucrurile și chiar ieri am uh, văzut cam uh, încotro merg lucrurile. Noi, uh, socialiștii, am spus că nu vom da un aviz uh, pozitiv pentru că toate propunerile sunt sub așteptările noastre. Și așa cum a spus colegul de la PP, Noi nu am cerut decât majorări uh, neînsemnate față de uh, ce am cerut uh, cu ocazia altor negocieri și am subliniat și un paradox, respectiv că se cere atât de mult de la domeniul culturii, fără însă al finanța în mod adecvat. Deci nu putem să mergem sub cifrele pe care le-am auzit, pentru că altfel riscul ar fi să nu fim înțeleși sau să nu ajungem la un acord. Mulțumesc, doamna Triple. Um, Mulțumesc, Petra. Cred că marea bătălie vizează CFM-ul, pentru că CFM-ul oglindește ce putem face în bugetele anuale. Socialiștii au votat pentru acest CFM, eu personal am votat împotrivă, pentru că știam că vom avea probleme cu uh, programele de cultură care sunt subfinanțate. Deci cred că într-un buget anual, și vorbim de bugetul pentru anul 2019, trebuie să dăm dovadă de uh, ambiție, dar pe de altă parte și de simț realist. Uh, în ce privește noul CFM, haideți, dragi colegi, să ne luptăm, pentru că avem nevoie de un buget uh, uh important, dar uh, sigur, în bugetul uh, anual nu poți să ceri o majorare cu 100%, se poate, dar nu e realist din punct de vedere politic politic și de aceea miza importantă, cea mai mare, este CFM-ul și deci uh, dacă acceptăm un CFM uh, scăzut, uh, greșim. Dar e o altă poveste. Poveste de aceea cred că pentru 2019 să dăm dovadă de curaj, dar și să arătăm că știm în ce constă procedura bugetară și de aceea eu sprijin abordarea lui Morten. deci să fim așa ofensivi, dar pe de altă parte să arătăm că știm uh, în ce constă un bun echilibru. Ați vorbit și despre un Euronet Plus, da, într-adevăr uh, e nevoie de uh, un buget suplimentar, pentru că aici avem o legătură directă cu uh, opinia publică europeană. Uh, dacă această rețea se uh, funcționează bine, este foarte important. E important și pentru alegerile de anul viitor. Trebuie să ajungem cu mesajele noastre la cetățeni și tot ce spunea Morten în legătură cu știrile false, uh, jurnalistice, jurnalismul de investigație, uh, pluralismul mass media, cred că într-adevăr trebuie să dăm posibilitatea jurnaliștilor și gazetarilor să-și facă bine treaba, trebuie să-i sprijinim. Iar în ce privește amendamentul cu privire la Face, la Fc, eu o să-l citesc, dar uh, știți că eu, mm, eu mi-aș fi dorit să fiu mai și mai ales față de Consiliu, dar știți că și la Consiliu au fost restricții uh, politice. Asta va fi problema, de fapt, cu CFM-ul. Deci, haideți să vedem, să luptăm pentru cultură și pentru diversitatea culturală. Cum putem? Madame Bild, bitte. Doamna Bild. Madame la Présidente, merci, Monsieur le Rapporteur. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule raportor, în ceea ce privește bugetul Erasmus Plus pentru 2019 și următorul CFM. Cred că trebuie să ne asigurăm că tinerii europeni trag foloase de pe urma acestei majorări. În 2016-2017, de atunci încoace, Erasmus Plus Uh, vizează tot mai mult incluziunea, uh, acordă prioritate grupurilor spuse vulnerabile, migranților, de exemplu, sau uh, minorităților etnice pentru a combate radicalizarea. Asta se vede mai ales în partea sport a programului, cu acțiuni sfărăitoare, precum proiectul Corple, care, așa cum spunea Uh, un studiu de la Comisia de Cultură publicat recent uh, permite practica uh, de sportului sau promovează sportul pentru a combate xenofobia și discriminarea. Sigur, intențiile sunt minunate, dar uh, cred că ne îndepărtăm foarte mult de uh, scopul inițial al programului Erasmus+, Plus, care vizează excelența și ocuparea, mai ales în rândul tinerilor. Și deci ar fi uh, negativ uh, dacă în cadrul uh, financiar multianual viitor uh, Comisia ar tripla numărul de beneficiari cu doar un buget de două ori mai mare ne dăm seama care ar putea să fie consecințele asupra tinerilor europeni, care deci ar beneficia de un ajutor foarte modest pentru mobilitate. Și în acest domeniu, ă, aceste eventuale sinergii, mai ales cu Fondul Social European, ar ă, putea să accentueze în mod negativ această tendență. Mulțumesc! Mulțumim! Aș dori să vă reamintesc că programul Erasmus Plus nu este un program de ocupare, ci uh, e un program de mobilitate. Uh, se spune foarte clar acest lucru. Da, dar totuși pregătirea duce la ocupare, spune doamna Bild. Bine, minunat. Acum aș dori să dau cuvântul uh, comisiei. Nu știu dacă dorește să se exprime cineva de la comisie. Da, vă rog, două minute, nu mai mult. Mulțumesc, madame la, la Euh, Mulțumesc, uh, doamnă președinte, doamnă, doamnelor și domnilor deputați, domnule raportor. Comisia Europeană a prezentat propunerea sa de buget pentru 2019, în 23 mai anul curent, 166 de miliarde de euro, respectiv o creștere cu 3% față de 2018. Acest proiect de buget a fost uh, conceput pentru a optimiza finanțarea programelor existente, dar și pentru a permite noi inițiative, um, uh, sporind valoarea adăugată cu prioritățile uh, fixate de către președintele Juncker. Așa cum a spus domnul comisar Oettinger, Comisia a propus un uh, buget ambițios care ține cont de aceste priorități, mai ales investițiile, ocuparea și tineretul, dar și imigrația, solidaritatea și securitatea. În ceea ce privește tineretul, educația și cultura mai ales, uh, Comisia notează uh, propunerile Comisiei dumneavoastră și ar dori să vă mulțumesc pentru sprijinul uh, constant acordat acestor programe, dar și pentru majorările pe care le propuneți. Așa cum subliniați și dumneavoastră, succesul programelor noastre reliefează și uh, cererile de Uh, sprijin uh, nesatisfăcătoare, câteodată mm, apare frustrare, mai ales în rândurile tinerilor pentru Erasmus+, Plus, dar și operatorii culturali pentru programul Europa Creativă sau alte pro- proiecte importante care uh, sunt uh, pozitive atunci când se face o evaluare, dar care nu pot să fie continuate datorită lipsei banilor. Uh, aceste programe absorbă foarte bine fondurile și deci ar fi uh, recomandat uh, să prelungim finanțarea lor pentru a avea cât mai mulți beneficiari. Așa cum spuneați și dumneavoastră, proiectul de buget 2019 propus de către Comisie se bazează pe cifrele prevăzute în CFM-ul 2014-2020 Mă refer mai ales la creditele de angaja, uh, angajament pe care dumneavoastră le considerați insuficiente. Într-adevăr, Comisia a trebuit să facă câteva alegeri uh, dificile pe baza banilor disponibili și uh, a marjelor disponibile la buget. Sigur că autoritatea bugetară poate să uh, propună majorări acolo unde consideră că e necesar. Mulțumim pentru propunerea dumneavoastră de majorare. Uh, pentru programele noastre, însă cu o creștere de 10% față de 2018 și mai bine de 60% față de 2014 la capitolul 1, avem 2,5 miliarde de euro în 2019 față de 2,3 miliarde în 2018 și 1,5 în 2014 și deci programul Erasmus Plus va continua în acest fel și va investi uh, mai mult în acțiuni de mobilitate care au un uh, impact uh, asupra, direct asupra cetățenilor și mai ales asupra tinerilor. Președinta o îl întrerupe pe vorbitor în cadrul programului Uh, proiectul de buget uh, e coerent cu CFM-ul cu o creștere de 4% față de 2018 și de 32% față de 2014. Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank! Vă mulțumim foarte mult! Morten, în încheiere îți dau încă o dată cuvântul. I'll be brief, Chair. Foarte pe scurt, doamna președinte. O scurtă observație față de cele spuse de raportorii din umbră. Vă mulțumesc tuturor, da, ați făcut o muncă extraordinară și cred că am ajuns la niște amendamente de compromis foarte bune. Și pentru a răspunde colegei Helga Trupel, da, e vorba de o procedură în care există două școli de gândire. Unii dintre noi vor să fie pragmatici, realiști, ar fi sugestia mea de altfel, ca și abordare și cred că, în fond, amendamentele de compromis oglindesc acest lucru și cred că va fi un punct de vedere de succes. Și vreau să mulțumesc uh, raportorilor din umbră pentru această abordare. Asta nu înseamnă că nu vrem să spărim aceste cifre și că nu vrem să avem ambiții uh, mai mari uh, pentru toate aceste programe. Cu toți împărtășim aceste ambiții. Vreau să clarific acest lucru în caz de se îndoia cineva. Uh, e și dorința mea și acest lucru va fi oglindit în negocierile CFM. Vom susține acest punct de vedere. Acum, haideți să ne unim forțele și să lansăm aceste discuții pe marginea CFM, pentru că, iată, acum avem o șansă reală de a influența aceste cifre. Așa că haideți să menținem unitatea în comisia noastră, pentru că întotdeauna a fost punctul nostru forte, să fim puternici, să fim uniți și doar astfel vom avea șanse de uh, izbândă. Vă mulțumesc tuturor și aștept cu nerăbdare negocierile. Mulțumim și noi! Ă, repet, 13 iulie la ora 11 este termenul limită pentru depunerea de amendamente. Ca raportoare pentru CFM-ul general, să știți că am intenția de a fi foarte ambițioasă și voi ă, negocia la sânge. E vorba de decizia din martie pe care am adoptat-o în Parlament pentru CFM, care reprezintă pentru noi o bază bună și cu care putem progresa. Mulțumesc! Nu vom scăpa de buget, nu e vorba doar de bugetul pentru 2019, ci de CFM în general cu toate programele. Deci este un subiect care ne va tot însoți de acum înainte. Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, E vorba iarăși de un aviz. Protecția persoanelor care semnalează încălcări ale dreptului european e vorba de protecția avertizorilor de integritate în termeni concreți. Raportor este cult, Curțio Malteze, însă el ieri a avut probleme cu zborul, cu avionul său, spune președinta, dar vă rog să nu vă creezi impresia că ar deține un avion personal. E doar vorba de faptul că a rezervat un zbor, s-a întâmplat ceva, a mers ceva prost și deci nu este astăzi prezent. Termenul de amendamente uh, e deja pe 12 iulie, nici nu văd să-l înlocuiască cineva pe domnul Malteze. Deci, aveți raportul în fața dumneavoastră și ce aș vrea să fac ar fi să întreb pe raportorii din umbră care sunt prezenți dacă vor să intervină, le-aș da cuvântul. Sunt vreo trei prezenți, dacă bine văd eu. Și începem cu domnul Drăghici. Sure. Two minutes, please. Yep. Două minute. Parliament, NGOs, trade... După Parlamentul European, ONG-uri, sindicate care au lansat de ani de zile uh, un apel în acest sens, e nevoie de o legislație pentru a-i proteja pe avertizorii de integritate și ne bucurăm să vedem că până la urmă Comisia a venit cu o propunere legislativă care merge în direcția potrivită și avem nevoie de o protecție eficientă pentru avertizorii de integritate în Uniunea Europeană și ca să-i protejăm mai bine interesele publice și libertatea de exprimare și de informare, e nevoie de o consolidare a legislației europene și a politicilor aferente, mai ales în acele domenii în care se aduce un prejudiciu important investițiilor și interesului public. Și aceasta este, de fapt, și subiectul propunerii actuale. Va vom avea o protecție atât pentru cei care lucrează în sectorul public cât și privat și uh, Um, va fi vorba de activități care au un uh, risc de prejudiciu uh, și care vor acoperi diferite politici ale Uniunii Europene. Există o gamă largă de persoane care pot raporta astfel de încălcări și care necesită protecție directă sau indirectă uh, și diferite măsuri. E nevoie de sancțiuni pentru a permite acestor avertizori să își îndeplinească misiunea și, de asemenea, precizăm în ce fel se va face acest lucru. Dar toate aceste aspecte trebuie să țină seama de nevoi. Trebuie să consolidăm confidențialitatea, garanțiile oferite, asistență juridică, sprijin pentru acest avertizor de integritate și să ne asigurăm că și sindicatele vor îndeplini un rol activ în aceste proceduri. Trebuie neapărat să avem un cadru puternic pentru protecția acestor avertizori de integritate, cât mai uh, timpuriu cu putință, așa că aștept cu nerăbdare colaborarea cu ceilalți raportori din umbră din partea celorlalte grupuri politice. Mulțumim foarte mult, Jill Evans. Thank you, Jay. Mulțumesc, doamna președinte. N-ar fi prea multe de adăugat. Eu cred că e un raport foarte bun și fixează echilibrul potrivit, pentru că știm cu toții cât de important este să avem această posibilitate de protecție pentru avertizorii de integritate, care acționează și își asumă un risc, dar în interesul uh, nostru, al tuturor. Tocmai de aceea trebuie să ne asigurăm că vom avea un raport puternic și că, prin acesta, oamenii care își asumă atât de multe riscuri, în interesul nostru, al tuturor, vor fi într-adevăr protejați și vor ști exact cum anume pot acționa, care sunt răspunderile ce le revin. Ei au și o răspundere față de angajatorii lor. Trebuie ca aceștia să fie protejați față de angajatori. Așa că am să pun niște amendamente în acest sens, am să depun niște amendamente în acest sens, însă per total raportul este unul foarte bun. Madame. Mulțumim, doamna Bild. Madame Bild, möchten Sie sich zu der... Doriți să vă exprimați cu privire la directiva pentru avertizorii de integritate? Știți, sunteți raportoare din umbră. Excusez-moi, encore une fois. Mă iertați, intervin încă o dată. Doamna președinte, mulțumesc. Avertizorii de integritate pot să aducă un adevărat serviciu societății pentru că pot denunța anumite încălcări ale legislației și orice acțiune care reprezintă un prejudiciu pentru noi toți, cum ar fi, spre exemplu, dumpingul social. Ei au nevoie de protecție, nu doar fizică, dar și la nivel juridic, pentru că urmăririle penale pot duce la persecuție sau pot duce la descurajarea oricărei alte denunțări. Protecția lor e cu atât mai necesară cu cât aceste um, dezvăluiri, dacă vin și aduc cu sine un electroșoc, nu se rezolvă foarte repede. Și mă gândesc la anumite scandaluri internaționale, chiar foarte recente, care au demonstrat clar acest lucru. În consecință, avertizorii de integritate au nevoie de o adevărată protecție. Dar, totuși, eu nu pot fi de acord cu domnul Malteze în ceea ce privește introducerea unei uh, diferitelor etape pentru întreaga procedură de denunțare. Mă gândesc la situația din Franța, în care se cere, spre exemplu, o o lansare a acestor, acestui avertisment mai întâi pe lângă întreprindere, apoi pe lângă autoritățile publice și apoi, în ultima instanță, în mod public. Poziția aceasta mi se pare echilibrată și n-ar trebui ca protecția avertizorilor de integritate să ducă la denunțări um, nejustificate și dacă se, persoana respectivă se află într-o situație slabă, trebuie să existe șansa ca acele um, întreprinderi sau autorități să-și corecteze uh, activitatea fără a alerta neapărat direct uh, mass media. De asemenea, nu sunt de acord cu domnul Malteze când spune că uh, trebuie să fie denunțate toate încălcările legislației Uniunii Europene. Acestea, în orice caz, sunt infracțiuni față de legislația europeană și există sancțiuni pentru acest lucru. Nu uitați că putem avea o interpretare politică în acest sens și nu ne putem dori acest lucru. Cum putem să garantăm unor avertizori că e vorba de această categorie de uh, dezvăluiri dacă această uh, evaluare se face după ce se lansează procedura? Trebuie să fim conștienți de faptul că e nevoie de o denunțare uh, bună credință. Și uh, opinia publică va avea la un moment dat impresia că toți acești avertizori de uh, integritate vor avea și o, un interes politic. Vă gândiți că la un moment dat acest lucru ar mai putea fi înțeles, respectat și uh, apreciat la justa sa valoare? ar putea să pună în pericol întregul scop al acestei directive. Comisia dorește să intervină? Bitte, mm. Două minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am notat comentariile din raport și cele pe care le-am auzit adineaori și ne bucurăm de faptul că proiectul de directivă este apreciat. Dar dacă îmi permiteți o simplă observație în ceea ce privește introducerea valorilor Uniunii Europene. Nu credem că se merge prea departe în ceea ce privește sfera de acoperire. Uh, trebuie să ne gândim și la siguranța juridică și ar fi greu în acest sens să definim acest tip de încălcări față de valorile europene. Mulțumesc! Uh, da, Mulțumim! Raportorul nu e, deci n-am cui să dau cuvântul pentru a încheia, dar vă amintesc termenul pentru amendamente mâine la prânz. După aceea, pe 24 septembrie, vom vota amendamentele. Vă mulțumesc! Trecem acum la punctul 10. E vorba de un schimb de opinii cu Comisia despre multilingvism și politica de comunicare a Uniunii Europene. Vrem să abordăm acest subiect, mai ales uh, pentru că cetățenii noștri au făcut indicații în acest uh, sens, nu doar câțiva, ci mai mulți. E vorba de informațiile despre programele Uniunii Europene care ar trebui să poată fi accesate de cetățeni pe pagina Comisiei Europene. Subliniez faptul că Comisia noastră e responsabilă din punct de vedere formal pentru subiectul multilingvismului, Cetățenii europeni, pe bună dreptate, se plâng că informațiile cele mai importante pentru ei, pe inițiative și programe europene, despre ce instrumente există, cum să depună dosare și așa mai departe, nu sunt informații disponibile în limba lor. Sunt 24 de limbi oficiale și adesea pe pagina comisiei sunt oferite documentele cele mai importante doar în câteva limbi, adesea doar în engleză se pun următoarea întrebare. Cum putem să comunicăm pe politicile europene dacă nu avem documente în toate limbile UE? Știți că acest subiect a fost uh, abordat de mai multe ori la comisia noastră și noi uh, ne-am uh, exprimat nemulțumirea față de această situație pentru că în continuare în multe domenii nu se progresează. Stagiara mea a analizat paginile internet doar pentru programele și inițiativele care țin strict de comisia noastră. S-a uitat un pic uh, cum arată um, situația și iată ce a rezultat. O lucrare, în ghilimele fiind spus, uh, sunt uh, screenshots de pe diferitele pagini ale instituțiilor. În mare parte, informațiile sunt de găsit doar în engleză. Da, e adevărat, titlurile sunt traduse, dar calupul de text este de găsit doar în engleză. Se întâmplă, în special, uh, se întâmplă chiar și pentru formularele de cerere. Suntem o comisie care vrea să ajungă cu programele ei la cetățeni. Nu la niște oameni care să aibă în spate un aparat uriaș și care să fie în măsură să angajeze traducători. Oricum, mi se pare deja rău că acest lucru uh, se întâmplă pe programele mari, unde e cumva o premisă ca uh, cetățeanul să vorbească engleză dacă vrea să acceseze programele europene. Mă nemulțumește situația aceasta. Celor care sunteți prezenți, vă pun la dispoziție cu mare drag aceste, aceste documente, aceste dovezi, Puteți să le transmiteți mai departe dacă există interes pentru acestea. Știți, stagiara mea chiar s-a străduit și a găsit numeroase uh, dovezi care arată că lucrurile nu sunt deloc mulțumitoare. Astăzi avem uh, trei reprezentanți la trei direcții generale. Le urăm bun venit. Este vorba de Cristina Nog de la DG Coma 5. Au existat mereu modificări și apar și alte nume. Odată, Valeria Daro, de la DGTS1. Eventual ne explicați noastră ce înseamnă aceste prescurtări, spune președinta. Francesca Pagnosin, e vorba de F, um, EAC A3 cu privire la efectele programelor și grupurile de interese și apoi eh, Cristina Noghi de la pagina de internet pentru Europa, Digi.com. Înainte de a vă da cuvântul, vă adresez două întrebări preliminare. Poate că veți ține cont de ele în intervenția noastră. De ce conținuturile, documentele importante pentru cetățeni nu sunt traduse? De ce durează atât? Sau de ce traducerea nu mai apare deloc? Și ce veți face pe viitor pentru a vă asigura că aceste texte vor fi într-adevăr traduse fără alte întârzieri. Aș dori să vă dau cuvântul preț de 5 minute fiecare, după care vom avea o scurtă rundă de discuții. Nu știu însă cine vrea să înceapă. Doamna Noghi, vă rog. Mulțumesc pentru această prezentare, mulțumesc și pentru faptul că ne oferiți posibilitatea de a prezenta regimul lingvistic uh, pe paginile noastre de internet și să vorbim despre dificultățile pe care le întâmpinăm noi și ce trebuie să facem pentru a rezolva această mare provocare. Sunt uh, aici cu două colege, după cum uh, ați spus deja. O să vă explicăm și abrevierile. Valeria Daro. Ea se ocupă de planning și de coordonarea traducerilor la Direcția Generală Trad, iar Francesca Apaniosin se ocupă de pagine de internet ale Direcției Generale pentru uh, Cultură și Formare. Așa cum ați prezentat și noastră, de fapt. Iar eu sunt uh, Head of Unit pentru pagina de internet Europa, un uh, departament de la Digicom, pentru comunicare. Sunt uh, mai multe pagini de internet și vrem să uh, le gestionăm. De asta se ocupă departamentul nostru. V-am adus o scurtă prezentare și aș dori să continui în engleză, fiindcă mi-e mai ușor. Very briefly, I have to take this device. So, foarte pe scurt, Aș dori să încep cu câteva cifre cheie în ceea ce privește această familie de website-uri, pentru că trebuie să vedeți uh, dimensiunea și complexitatea lucrurilor cu care ne confruntăm, dar și din rezultatele obținute. Anul trecut, peste 140 de vizitatori unici au uh, venit, au intrat pe site-ul web uh, gestionat de Comisia Europeană, adică peste 220 de milioane de vizite și vedeți că această familie de website-uri este clasată a doua uh, în rubrica Societate și uh, Guvernanță și uh, reprezintă un rezultat foarte bun. Aceste rezultate um, sunt de fapt o adevărată carte de vizită pentru Uniunea Europeană, pentru Comisie și pentru cetățeni. Și mă gândesc că e poate singurul conținut uh, la care au acces în ceea ce privește instituțiile europene. Tocmai de aceea ne luăm foarte în serios această răspundere. Scopul nostru este să oferim informații actualizate în ceea ce privește serviciile noastre pe acele device-uri și în limba pe care și-o doresc cetățenii pe cât e posibil. Pentru a face acest lucru avem niște linii îndrumătoare foarte clare pentru toate serviciile din Comisia Europeană pe chestiuni de uh, publicații multilingve, ideea este că trebuie să, trans- să traducem conținutul în toate limbile oficiale. Și dacă ar lipsi anumite traduceri, acest lucru ar reprezenta un dezavantaj pentru anumiți cetățeni și e clar că e vorba și de dreptul de a participa la în procesul de luare de decizii, în consultări și, de asemenea, e vorba și de acel conținut care are uh, o natură juridică și, de asemenea, uh, când e vorba de un conținut cu trăsături permanente. În alte cazuri, Uh, conținutul se poate schimba foarte repede sau avem un grup țintă de utilizatori uh, doar care poate utiliza acest conținut și atunci încercăm să avem o abordare bazată pe dovezi. Însă, ceea ce trebuie să examinăm aici este să vedem cine va utiliza informația și în ce scopuri, care sunt limbile care sunt uh, cele mai pe înțelesul tuturor și, de asemenea, evident, resursele de traducere și disponibilitatea acestora pentru a gestiona conținutul multilingv. Dacă să ne uităm la câteva exemple. În ceea ce privește conținutul juridic, spre exemplu, noi întotdeauna încercăm să facem asta în toate limbile și oficiale și întotdeauna există un link către acele baze de date care au informațiile în toate limbile, chiar dacă pagina ca atare nu e disponibilă, documentul poate fi găsit uh, în aproape toate cazurile când e vorba de conținut juridic. Apoi, Vrem să avem uh, um, website-uri pe deplin multilingve, uh, atât în, la nivel de comisie, cât și la nivel de europa.eu. Și încercăm să țintim toate limbile oficiale. Aceasta este o prioritate politică pentru Uniunea Europeană și întotdeauna încercăm să investim și să îmbunătățim Uh, munca noastră. Um, ca să vă dau câteva exemple, acoperirea lingvistică pe site-ul uh, de informare al Comisiei Europene uh, oferă traducere pentru toate rezumatele pe care le facem când e vorba de informații și întotdeauna încercăm să actualizăm și ghidul nostru îndrumător în așa fel încât să ajutăm cât mai mult cu putință serviciile comisiei uh, în momentul în care trebuie să realizeze evaluarea bazată pe dovezi. Ce înseamnă această evaluare bazată pe dovezi? Noi am organizat o cercetare acum câțiva ani uh, și reprezintă baza noastră de lucru multe domenii pentru multe aspecte și în continuare e foarte importantă și pertinentă și în ceea ce privește acoperirea lingvistică. Peste 107.000 de, 107.000 de răspunsuri am primit și mă gândesc că e o bază solidă de reprezentativitate și răspunsurile au venit din uh, diferite țări. Ceea ce identificăm aici, în acest context specific despre care discutăm astăzi, este că am încercat să vedem care sunt uh, limbile active și cele pasive, în funcție de motivul pentru care cetățenii doresc să aibă acces la informațiile de pe website-urile noastre. Și pentru această abordare bazată pe dovezi am utilizat de asemenea și Web Analytics, deci o, o analiză a conținutului care deja a fost publicat. Ce am învățat din aceste lucruri? Depinde de subiectul uh, care interesează pe cetățeni. Puteți fi surprinși că în anumite domenii, cum ar fi substanțe chimice, cercetare, domenii mai tehnice, există posibilitatea de a uh, veni în întâmpinarea cetățenilor doar cu publicații în limba engleză. Apoi când e vorba de chestiuni familiale, de pensie, capacitatea oamenilor de a înțelege limba engleză din aceste domenii uh, nu e uh, suficientă. Și vreau să vă arăt ce se întâmplă în funcție de diferitele subiecte care țin de cultură. Ce puteți observa aici? Observăm că limba engleză e utilizată și ca în mod activ și în mod pasiv. Ne permite să avem acces la 90% din cei care ne vizitează pe website, dar există totuși aici un neajuns și suntem conștienți de el și tocmai de aceea încercăm să-l acoperim în modul cel mai eficient cu putință. Și am identificat ce anume limbi ar trebui să adăugăm pentru a reduce acest neajuns. Deci, dacă e să adăugăm uh, franceza sau germana, putem reduce uh, uh, nemulțumirea, între ghilimele, cu 3%. Da, evident, asta nu, nu înseamnă că am rezolvat problemele, însă aceasta este rezultatul abordării noastre bazate pe dovezi. Apoi, în momentul în care există limbi care nu sunt uh, disponibile, încercăm să vedem care este următorul nivel disponibil și ceea ce încercăm să facem este să vedem uh, ulterior care e documentul la care persoanele ce au intrat pe net ar fi vrut să aibă acces și n-au reușit să-l găsească. Și acest lucru e posibil în uh, avem o pagină care nu e tradusă și pentru care foarte mulți cetățeni, spre exemplu spaniol, își manifestă interesul. Ei bine, atunci putem să transmitem mai departe informația, putem organiza traducerea documentului respectiv și îl putem justifica pentru că e un document căutat. Și evident, sunt foarte multe provocări cu care ne confruntăm. Uh, resurse, calitate. Trebuie să utilizăm în mod eficient toate resursele de care dispunem. Trebuie, și apoi tocmai ați discutat despre CFM. E clar că unghiul uh, sau punctul de vedere bugetar uh, își are și el importanța sa. Um, apoi trebuie să nu uităm la costurile traducerilor și de asemenea trebuie să facem eforturi și la nivel de calitate a traducerilor, care iarăși un aspect foarte important. Acum, resursele sunt necesare și din punct de vedere tehnic uh, pentru că ne aflăm într-o epocă digitală și evident că trebuie să investim foarte mult tocmai pentru a avea instrumentele potrivite la dispoziție, tocmai pentru a spori automatizarea traducerilor în munca de publicație. În momentul de față, doar 20% din website-urile Comisiei Europene se află pe aceeași platformă, ceea ce înseamnă că lucrurile sunt din ce în ce mai complexe și uh, partea de dezvoltare a comunicării digitale trebuie să fie mai modulară și, evident, asta e o constrângere permanentă care trebuie să-i facem față. Și cu acestea fiind spuse, cred că am să dau cuvântul lui Francesca. Merci, merci euh, Cristina. Je, je serai très très brève. Uh, vous pouvez voir sur l'écran la politique. Mulțumesc foarte mult pentru această ocazie pe care ne-o dați pentru a vă prezenta politica lingvistică pe paginile internet. Uh, Există trei uh, site-uri care sunt disponibile în toate limbile, trei site-uri care sunt disponibile în uh, cinci limbi, uh, limbi și apoi două site-uri care sunt disponibile doar în limba engleză. În ceea ce privește Săptămâna Europeană a Sportului, această pagină internet conține legături, linkuri spre paginile naționale, care evident sunt disponibile în limbile respective. Noi respectăm politica generală a Comisiei și, de fapt, luăm măsuri concrete pentru a optimiza, bineînțeles, cât mai bine procesul, pentru că știm că prin uh, optimizarea site-urilor, nu numai că punem la uh, dispoziția cetățenilor un serviciu de calitate, uh, dar și descărcăm uh, povara legată de, reducem povara legată de traduceri pentru că ne dorim uh, cu adevărat un serviciu universal și obiectivul nostru e să ne asigurăm că uh, înlăturăm toate barierele pe care îl reprezintă limbile pentru cetățenii europeni. Și în această ordine de idei, V-ați referit la participarea la programe. Pentru noi e o adevărată prioritate și aș dori să vă dau uh, câteva exemple. Ghidul pentru programul Erasmus, știți că este Sesam Deschidete pentru a intra în program. Ghidul 2018 a fost publicat în 23 de limbi uh, concomitent. Deci a fost uh, disponibil în versiune digitală în toate limbile, chiar în aceeași zi, deci. Pe lângă paginile web ale comisiei, avem și o cooperare cu nivelul național, uh, cooperăm cu agențiile naționale, cu oficiile uh, Europa Creativă, de exemplu, și nu numai că uh, ele sunt obligate să furnizeze informațiile în limba respectivă, ci să prezinte și un suport beneficiarilor pentru ca ei să poată participa la program și aceasta pentru a reduce cât se poate de mult aceste inegalități care ar putea apărea. doar, dacă sunt folosite doar anumite limbi. Deci, nu precupețim niciun efort pentru ca această participare să fie cât mai uh, vastă. Recent am îmbunătățit și aici pot să revin la exemplele pe care chiar dumneavoastră le-ați dat. Am uh, ameliorat paginile pentru programul Erasmus+. Plus. Ați uh, constatat că unele părți de pe site care erau mai, mai structurale, meniul, de exemplu, uh, partea legată de navigație, deci toate aceste informații nu fusese retraduse. S-a rezolvat problema. Aceste pagini sunt disponibile în toate limbile în prezent. Și mai există și o pagină foarte importantă, cea legată de depunerea candidaturii. Încă o dată este poarta de intrare pentru uh, candidații care doresc să participe la acest program și această pagină a fost uh, îmbunătățită și furnizează în toate limbile uh, informațiile importante. Deci cum te poți înscrie, cum poți să participi și așa mai departe. Pentru a conchide, avem uh, metodologia uh, stabilită de către, uh, prezentată de către Cristina, pe care o urmăm și încercăm să folosim cât mai eficace resursele, deci suntem într-un proces de îmbunătățire continuă, ținând cont, în primul rând, de servicii la, în slujba utilizatorilor. Vă mulțumesc! Mulțumim mult! Știu că gestionați niște resurse limitate, cunosc prea bine situația, dar uh, nu sunt foarte mulțumită de ceea ce ne-ați prezentat. Firul roșu al uh, programelor centrale, măcar acela, trebuie să fie în cele 24 de limbi. Și da, vreau să spuneți asta, la mie mi se pare un lucru de la sine înțeles. Nu trebuie să celebrăm asta ca fiind un mare succes. Dar dacă există un toolkit, un instrumentar pentru Ziua Europeană a Sportului, care trebuie să fie implementat în școli la fața locului, dar ai pagina de internet doar în germană, și apoi uh, instrumentarul îl găsești pe un, la un click distanță doar în engleză, iarăși nu e bine. Ce are asta drept rezultat? Școlile renunță și uh, E o problemă faptul că multe pagini sunt doar în, în engleză. Asta nu înseamnă că dacă sunt în engleză și sunt accesate, oamenii le și înțeleg. Deci atrage această concluzie, mie mi se pare, nu știu, că e cu semn de întrebare. Avem o mare problemă. La 10.30 fix trebuie să ne oprim pentru că uh, vine președinția austriacă. De aceea Uh, i-aș da mai întâi, le-aș da mai întâi cuvântul lui Sabine Ferhaien și Silviei Costa, rugându-le să fie foarte succinte. Oricum vom reveni asupra subiectului și am să vă pun la dispoziție tot ceea ce am adunat noi și dumneavoastră și colegilor. Sabine Ferhaien, vă rog. Kurz und knapp angebunden bin, ist das nicht. Uh, știu că timpul ne presează, dar nu vreau uh, neapărat să par agresivă, mă exprim uh, la obiect. Aș dori să vă dau câteva cifre pe care ne le-ați dat dumneavoastră. Vorbiți despre limbile preferate pentru cultură în limba germană, sub 20%, câteodată chiar 10% limbi active. Dar avem 100 de milioane de persoane în Europa care vorbesc uh, limba germană ca limba maternă. Uh, la 5, aici, dacă facem calculul, este 5 milioane de locuitori. Nu se poate. E, uh, unde sunt limbile materne? Miza nu este limba germană, ci e o bază solidă bazată pe date. Petra tocmai a menționat al doilea punct dacă ne uităm la ultimile last developments, ultimile evenimente, faptul că programul Erasmus e disponibil în 24 de uh, limbi, la patru ani după ce programul a fost lansat, la patru ani după ce oamenii au încercat să participe la acest program, uh, se lovesc de această barieră lingvistică. Uh, tocmai în Europa, tocmai cei care vin din țările mici, Uh, cei uh, pe care dorim noi să-i vizăm. Deci nu neapărat cei care au o experiență internațională de învățare, ci uh, că ar trebui din țările din Est care trebuie să învețe limbi străine. Deci mie mi se pare cam slăbuț. Uh, Săptămâna Europeană a uh, Sportului, faptul că se oferă aceste informații doar în engleză, e vorba doar de uh, programe pentru cei care lucrează la firul ierbii, pentru micile cluburi, nu doar pentru manageri. Cum putem să spunem că funcționează transfrontalier când oferta este doar în engleză și când e deja atât de complicat să depui cererea respectivă, să respecti toate cerințele? Ă, nu, nu se poate ca uh, informațiile să fie uh, informații doar în limba engleză, ci unele, uh, ce, unii cer ca uh, și aceste răspunsuri să fie în uh, engleză. Uh, și dacă în domeniul substanțelor chimice ni se spune că uh, totul se face în engleză, chiar alegătorii noștri uh, uh, IMM-urile se plâng faptul că aceste informații vitale, care uh, sunt uh, existențiale de viață și de moarte pentru ele, sunt doar în engleză uh, și având în vedere că uh, nu se simtă suficient competenți pentru a face acest lucru în limba engleză, mi se pare grav. Uh, și mai ales uh, la comisie trebuie să lucrăm mai mult în ce privește regimul lingvistic. Mulțumesc! Foarte, foarte pe scurt. Aș dori, uh, sigur, să spun că vorbim despre un subiect extrem de important, dar uh, suntem la uh, sfârșitul perioadei de programare, așa cum ați spus chiar dumneavoastră. În orice caz, ne supără faptul că programele care, de exemplu, are, au un impact foarte important Uh, se bucură de o audiență foarte importantă? Deci aș dori să fac uh, două uh, observații și să fac și o sugestie. Vorbeați uh, de progrese în ceea ce privește uh, modernizarea, automatizarea și așa mai departe. Deci dacă rezultatele sunt uh, satisfăcătoare, de ce investiții aveți nevoie sau de ce măsuri aveți nevoie pentru ca această abordare să fie mai folosită? Acolo unde nu e vorba de referințe specifice. Iar în ceea ce privește formularul, l-am înțeles foarte bine. Dumneavoastră ați spus că pentru programul Erasmus Ați spus, de exemplu, și despre sport, ați vorbit, uh, lucrurile nu sunt uh, chiar uh, cum ar trebui să fie din punct de vedere al traducerii în limbile respective, dar și în ceea ce privește sportul, colega Ferhaien s-a referit la acest aspect. Aș dori să știu când intenționați să corectați problema, când veți pune resurse la dispoziție. E o problemă de ordin financiar, dar e și o problemă legată de tehnologie și de organizarea site-urilor care au toate aceeași platformă ceea ce ar uh, permite totuși să urgentăm uh, procesul. Aș dori să știu dacă cu ocazia următoarei programări uh, financiare să vorbim despre acest aspect, un acces înlesnit pentru toate programele, în toate limbile. E foarte important să primim un răspuns la această întrebare, pentru că eu, în calitate de eurodeputat, dar și de colegiuitor, sper ca și Comisia își dorește acest lucru. Iar în ceea ce privește agențiile naționale, Uh, vorbiți uh, despre agenții și de limbi, dar costurile legate de uh, traduceri, costul Uh, revine agențiilor sau uh, avem o cooperare? Pentru că știu că unele agenții traduc parțial, altele nu traduc nimic, externalizează. Deci aș dori să știu cum uh, funcționează această cooperare. Pentru că în programele dumneavoastră spuneți că vă bazați pe agențiile naționale. Mulțumesc. Încă un minut, pentru că trebuie să ascultăm și răspunsurile. Аз искам само да няколко данни да ви дам. Благодаря за изчерпателната информация. Uh, Mulțumesc foarte mult, vă mulțumim pentru aceste informații foarte interesante. Eu sunt... Uh, uh, eu sunt raportor pentru Uh, diversitatea lingvistică, uh, vă pot uh, spune care este situația. Deci în 80% dintre bulgari nu vorbesc limba engleză. În alte țări e adevărat, procentul e mai mic, dar populiștii folosesc acest pretext, vorbesc cu toții aceeași limbă împotriva Uniunii Europene. Și deci aș dori să vă pun următoarea întrebare. Ce intenționați să faceți pentru a sublinia rolul așa numitor mici, limbi mici în 13 uh, iunie, la plenară, am avut uh, o uh, dezbatere de, legată de recunoașterea reciprocă a competențelor lingvistice în Europeană. Ce face Comisia în acest domeniu? Mulțumim, trei minute pentru răspunsuri și insist asupra acestor trei minute, fiindcă astăzi ne presează timpul foarte tare. Cine dorește? Ehm, mi rivolgo all'onorevole Costa per quanto riguarda la domanda sulla traduzione automatica. Effettivamente la Commissione ha lavorato. În legătură cu întrebarea doamnei uh, Silvia de Costa legată de traducerile automate. Da, într-adevăr, uh, Comisia uh, în mai multe mm, departamente a încercat să lanseze un sistem automat de traducere pentru toate limbile cu toate combinațiile posibile. Bineînțeles că este un sistem care este foarte folosit, mai ales la DGTRAD de la Comisie și este o bază solidă care ne permite să urgentăm acest proces de traducere, să-l simplificăm. Dar sigur că și partea calitate este necesară, nu numai pentru munca legislativă, dar și pentru ceea ce înseamnă comunicare cu cetățenii prin site-urile noastre, nu putem să renunțăm la uh, corectorii lingviștici. Deci uh, avem uh, o traducere automată, dar intervin după aceea traducătorii și corectorii care uh, verifică testele respective. Și aici nu putem să uh, reducem. Uh, încă un aspect, uh, recent am uh, introdus motoare de, călca- că- de căutare care se bazează pe baze de date neuronale, Uh, care folosesc inteligența artificială și vă pot spune că la comisie e un sistem care funcționează deja, a fost pus și la dispoziția autorităților naționale, deci iată autoritățile naționale pot și ele să uh, se servească de acest sistem care totuși până la urmă vine cu un anumit uh, grad de securitate spre deosebire de alte sisteme comerciale sau în acces liber. Deci iată putem vorbi de progrese, dar nu putem să ne uh, lipsim de intervenția traducătorilor, a persoanelor, uh, a făpturilor vii în procesul de traducere. Acum aș dori să revin la întrebarea legată de agențiile naționale. Aceste agenții naționale sunt obligate să publice pe site-urile lor uh, documente. Mă gândesc mai ales la acele faimoase formulare de candidatură pentru programul Erasmus+. Deci putem spune că e în contractul lor, în liniile directoare, uh, avem toate aceste dispoziții, iar uh, agențiile au obligația de a traduce celelalte texte. Candidaturile pot fi uh, prezentate în toate limbile Uniunii Europene. Deci, da, putem vorbi despre o barieră pasivă, dar în mod activ agenția respectivă și programele gestionate de către agenția executivă permit uh, depunerea de candidaturi în toate limbile Uniunii Europene. Și sper că am uh, răspuns și la întrebarea dumneavoastră cu privire la programul Europa Creativă. Iată toate întrebările care mă vizau. Mulțumim, îmi pare rău că astăzi ne grăbim atât de mult. Clar că trebuie să revenim la această temă. Ați observat că noi suntem răbdători dar suntem puțin nemulțumiți. Nu se poate ca o cerere să se depună în limba engleză uh, și uh, să cererea să, ce deci formularul să fie în engleză, cu precizarea că se poate răspunde în germană sau în italiană și așa mai departe. Uh, deci, până la urmă, problema Uh, e nesatisfăcătoare, deci situația e nesatisfăcătoare și uh, v-aș ruga insistent să acordați atenție, mai ales programelor care vizează persoanele pe teren, la fața locului, de la care nu putem cere de la toți să vorbească limba engleză, uh, și cineva a vorbit, domnul Nicov a vorbit despre situația specifică din Bulgaria, e la fel și în alte state membre, deci e vorba de programele de care dorim să beneficieze mai ales cetățenii și cetățenele și deci ar trebui să ne asigurăm ca aceste programe să fie disponibile în toate limbile și nu numai în limba engleză. Suntem cu ochii pe dumneavoastră, sperăm să faceți progrese în continuare. Observ că sunteți uh, dornici uh, să progresați, vă urez mult succes, dar în orice caz vă spun că nu vă scăpăm din ochi uh, Uh, și uh, stăm în spatele dumneavoastră pentru a ne asigura că uh, se înregistrează progrese pas, pas cu pas. Mulțumesc! So, wir können in unserer Tagesordnung vorfahren und kommen zu Tagesordnungspunkt 11. Und es am trecut acum la punctul 11. Am deosebită bucurie de a întâmpina astăzi aici președinția austriacă. Ea tocmai ce a preluat ștafeta. Urez uh, un sincer bun venit. Avem în total patru miniștri la comisia noastră astăzi și la comisia noastră există subiecte relevante pe care le acoperă acești miniștri. Uh, subiectele de care ne ocupăm noi sunt distribuite în diferite ministere uh, din Austria, de aceea avem astăzi onoarea de a ura bun venit un număr de patru miniștri. Mai întâi, doresc să urez bun venit domnului Heinz uh, Fassmann, ministru pentru cercetare și educație, doamna ministru Iuliane Bogner Strauss, ministru pentru familie, femei și tineret. Și o să avem pe la 11.30 un al doilea panel, uh, când îl vom avea alături de noi pe domnul vicecancelar Strache, care este responsabil uh, de sport și serviciul public. Și apoi va fi uh, cu noi și domnul Gernot Blümel, care este responsabil pentru UE cultură, artă și uh, mijloacele de comunicare în masă. Fiecare ministru primește vreo 10 minute pentru intervenție, primă intervenție, după care vom avea o rundă de 20 de minute întrebări și răspunsuri, să putem discuta unii cu alții. Domnule ministru Fasman, doamnă ministru Bogner Strauss, vă mulțumesc pentru prezență astăzi. Este o mare bucurie pentru noi se știe că președinția austriacă vine într-un moment decisiv pentru integrarea europeană. Avem provocări mari, nu doar în plan intern, ci uh, există mari provocări complexe internaționale și în funcție de cum se desfășoară lucrurile, um, de asta depinde locul pe care și-l va asigura în mod durabil Uniunea Europeană în lume. Aveți o sarcină grea Trebuie să aveți viziune și curaj politic pentru ca împreună să depuneți efortul uh, european necesar. Politica de cultură, de tineret și de sport joacă un rol important aici. Sunt niște domenii care ajung la sufletul oamenilor. Ca președinte a Comisiei Cult, mă bucură să pot munci cu dumneavoastră în acest domeniu Cred că această satisfacție este valabilă pentru toți membrii Comisiei CULT. Din partea noastră, vă garantez că vă veți bucura de tot sprijinul și acestea fiind, acestea fiind spuse, contăm și noi pe ajutorul dumneavoastră, mai ales în ceea ce privește tineretul, cultura, educația și formarea, politica media. Să ne susțineți, pentru că sunt discuții uh, care vor începe în uh, temeiul cadrului financiar multianual și cu privire la bugetul european. Avem și noi câteva dorințe și speranța noastră este să putem conta pe dumneavoastră. Vorba lungă sărăcia omului. Mai bine dau uh, cuvântul uh, domnilor miniștri, uh, mai întâi domnul um, Fasman, după care o scurtă rundă de întrebări și răspunsuri și apoi doamna ministru Bogner Strauss. Domnule Fasman, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte! Doamnelor și domnilor eurodeputați, stimați uh, participanți, ați caracterizat foarte bine în introducerea dumneavoastră însemnătatea educației este o sarcină a viitorului în plan național și în plan european pentru societatea noastră. Educația este o chestiune ce ține de suflet, dar și de minte și pentru mine toate aceste subiecte sunt foarte importante. Profit de cele 10 minute. Mă voi concentra pe acele aspecte care sunt centrale uh, în președinția noastră. Mă voi referi și la negocierile pentru programul Erasmus. La sfârșitul lui mai, Comisia a făcut uh, o propunere despre Erasmus ca să vedem cum vor evolua lucrurile și în următoarea jumătate de an vom negocia. Mă bucură un lucru. Programul Erasmus profită acum de această portiță importantă, pentru că educația a fost propulsată în ultima vreme, a fost pe ordinea de zi la Consiliu, la summit, la sfârșitul lui 2017 și s-a creat o oportunitate. Este o oportunitate de care trebuie să profităm. Erasmus Plus este unul dintre programele cele um, de mai succes, poate chiar cel mai de succes program din istoria Uniunii Europene. Este un simbol pentru tineretul european care crește um, împreună, tineri care au mers la alte universități, în alte orașe, au cunoscut alte culturi. Un instrument foarte important pentru consolidarea, crearea identității europene. A început în urmă cu 30 de ani și de atunci peste 9 milioane de persoane au participat la programul Erasmus. S-au făcut evaluări, a rezultat că programele care au participat la Erasmus au un șomaj mai redus, rata șomajului mai redusă, șanse mai bune de a găsi un loc de muncă, obțin venituri mai bune și, pe total, um, sunt mult mai conștienți de ce înseamnă Europa, sentimentul european. Deci eu sunt uh, foarte motivat să negociez pe mai departe programul Erasmus, care trebuie să fie Uh, consolidat, uh, care să integreze oamenii mult mai bine. Sunt niște lucruri de bun simț până la urmă. Nu, nu e o revoluție, ci este pur și simplu o continuare a programului Erasmus, ca să se dezvolte pe mai departe. N-are loc să reinventăm roata în ceea ce privește Erasmus, pentru că a avut prea mult succes, deci trebuie doar să construim pe ceea ce s-a făcut. Vom avea trei acțiuni cheie acțiunea cheie 1, e vorba de promovarea mobilității, 2, um, cooperarea la nivel de instituții și, în al treilea rând, cooperarea la nivel de ministere și guverne cu crearea de strategii politici și strategii de mobilitate. La acțiunea cheie 2 a venit și o idee interesantă cu privire la European Universities, uh, um, universitățile europene și um, E vorba de universități care trebuie să facă front comun în așa fel încât să ofere programe de studiu comune. Dar mult mai uh, intensiv ca până acum, pentru că au mai existat programe similare. Universitățile europene ar trebui să fie un fel de reacție Uh, la um, universitățile tradiționale și la ceea ce au lăsat ele moștenire, să preluăm într-un fel și modelul de la american, de la marile universități americane. Iar în ceea ce privește acțiunea cheie 1 cu promovarea mobilității, vrem uh, ca din ce în ce mai mult elevii să participe, la fel și ucenicii. Pentru mine ar fi foarte important să se întâmple asta, pentru că mai ales această formare profesională este una care contează acum. Trebuie așadar să sporim atractivitatea programului în acest domeniu. Deci, programul Erasmus este un element central al negocierilor noastre și sper, sperăm ca statele membre să reacționeze pozitiv dorim uh, să progresăm cât mai mult posibil în negocieri. Al doilea element important e vorba de recunoașterea reciprocă a diplomelor. Dar nu este vorba doar de diplome în uh, domeniul academic, aici deja s-au făcut foarte multe în ultimii ani. E vorba de procedura de recunoaștere Lisabona. Eu are un regulament, întreabă domnul ministru. O convenție, de fapt îi se spune. Da, Bolonia. E vorba de educația terțiară. Am progresat foarte mult cu recunoașterea diplomelor, dar în ceea ce privește uh, absolvenții de studii secundare, încă mai sunt lucruri de făcut și uh, dacă vom progresa, atunci foarte bine, pentru că trebuie să avem un cadru educațional european comun și aici evident că trebuie avut în vedere și studiul secundar. Să nu ne axăm doar pe absolvenții de studii universitare. Diplomele dintr-o altă țară trebuie recunoscute fără opreliști în uh, alte state pentru a putea fi continuate studiile sau, iarăși, pentru a fi recunoscute performanțele educaționale dintr-un alt stat. Cine e familiarizat un pic cu practicile știe cât de greu este. Universitățile se întreabă mereu, oare ceea ce ați învățat voi acolo e la fel de bun uh, cu ceea ce predăm noi aici? Nu știm. Sau la fel și cu uh, studiile secundare. Lumea se întreabă oare au învățat uh, ceea ce ne trebuie nouă, ceea ce au nevoie noi, noștri studenți. Sunt semne de întrebare și cunosc acest scepticism al universităților. Deci avem nevoie de un instrument care să oblige la recunoașterea reciprocă ci să consolideze această recunoaștere. Sunt și bune exemple de recunoaștere reciprocă. Țările Benelux uh, ne oferă un model, la fel și țările nordice și țările baltice. Și cred că trebuie să dăm curs acestor modele și să creăm un sistem european. Sigur că asigur, uh, calitatea este un criteriu important uh, și am trebui să includem agențiile care garantează calitatea studiilor secundare. În ceea ce privește învățarea de limbi străine, este un dosar pe care l-am preluat de la președinția bulgară, negocierile continuă, ne interesează și uh, formarea profesională, vom continua și acest dosar, la fel uh, și strategia de implementare a studiilor universitare, um, studiile din, din domeniul digital, uh, obiectivul fiind acela de a crea, după cum am spus, un uh, cadru educațional european. Doamnelor și domnilor, iată, agenda noastră este una plină, ne-am propus să facem foarte multe. Vă mulțumesc pentru atenție, speranța mea este să, um, rămâne, să păstrăm legătura pentru cele mai importante chestiuni. Vă mulțumesc, spune președinta. Ne bucură foarte tare faptul că e o prioritate pentru dumneavoastră programul Erasmus și apoi toate celelalte subiecte pe care le-ați menționat și care sunt deosebit de importante pentru noi. Aș dori să încep acum uh, sesiunea de întrebări. Începem cu coordonatorii. Prima care intervine, Zabine Ferhain. Mulțumesc, domnule ministru Fasman. Programul Erasmus Plus uh, ați spus că va fi consolidat de către comisie. Știți poate că această consolidare uh, înseamnă menținerea status quo-ului din ultimii 2-3 ani. Deci nu este o consolidare hotărâtă comparativ cu ceea ce am avut în ultimii 2 ani, să zicem. În această perioadă de promovare, programul Erasmus a reînceput, lucrurile au continuat și a rezultat cumva o lacună de finanțare. Deci o îmbunătățire a status quo-ului, nu știu, e vorba de 20% Uh, programe care pot fi promovate per total din tot programul Erasmus. Și nu cred că se va îmbunătăți această cotă, pentru că în ultimii ani au tot apărut cereri, cereri care trebuie refuzate. În plus, adaug un element. În structura noului program Erasmus avem și biletul Interrail pentru tineret. Vă întreb, sunteți dispus să nu doar dublați pro, uh, uh, bugetul Erasmus, ci să-l uh, consolidați în mod substanțial, pentru că, aș, exact cum ați spus dumneavoastră, este cel mai de succes program al Uniunii Europene și consider că ar trebui să fie un succes care să nu mai rezulte și în frustrare um, în rândul celor care chiar își doresc să participe și au cererile respinse. Iar în ceea ce privește uh, pregătirea vocațională, uh, sau vechiul program Comenius. În trecut, Leonardo și Comenius au fost două programe contopite și mereu am cerut să existe mobilitate aici ca și la universități. Am vrea să se întâmple mult mai multe, mai ales în acest domeniu nu doar uh, absolvenții de studii universitare să aibă o asemenea experiență europeană, ci și ceilalți, încă din timpul formării profesionale din școală. Multe state nu vor să sporească bugetul la acest capitol pentru, în viitorul CFM, însă noi trebuie să arătăm că este absolut necesar pentru Uh, a avea mai multă sensibilitate față de Europa, a înțelege mai bine acest proiect. Dar avem nevoie de bani, în adevăratul sens al cuvântului. Vă mulțumesc. Domnule ministru, vă rog. A, intervin direct. Doamnă Ferhaien, sunt perfect de acord cu dumneavoastră cu privire la însemnătatea programului Erasmus, exact cum, uh, după cum a rezultat din intervenția mea, cu privire la 20%, nu știu, nu înțeleg așa de bine uh, la ce v-ați referit. șase ani am fost vicerector al universități deloc mici, <laughs> Universitatea de la Viena, și uh, am fost activ în plan internațional. Niciodată n-a trebuit să refuzăm dosarul vreunui student. Dar nu știu unde sunt, este acea 100%. Ați spus că sunt 20% dosare aprobate. Să-mi explicați, vă rog, și să-mi spuneți de ce e vorba de o creștere nominală de 15 miliarde, de la 15 miliarde la 30 de miliarde. Deci asta nu înseamnă nimic, a spus că nu este semnificativ. Nu, matematica mea îmi spune altfel. E o creștere simțitoare. Sigur, totdeauna pot spune că ar trebui să fie chiar mai mult. Înțeleg foarte bine asta și nici nu m-aș apăra în fața acestui principiu. Dacă ar veni o altă creștere, foarte bine. Dar aceste negocieri sunt în plină desfășurare și nu putem să ne uh, antepronunțăm în acest fel. Însă, sunt de acord cu dumneavoastră că e nevoie de. Um, o extindere a programului în așa fel încât să ajunge la mai mulți elevi mobilitatea în rândul studenților deja are un grad, anumit grad de saturație. Mai sunt posibile creșteri, dar ele depind deja foarte puțin de bani. Vă rog să mă credeți, eu vin din domeniul practic. Totul depinde și de curriculum și uh, trebuie să vezi unde în curriculum ai ferestre de mobilitate, în așa fel încât mobilitatea asta să nu ducă la o întârziere a terminării studiilor. Dar astea deja sunt lucruri care n-au de-a face cu banii, ci cu organizarea Erasmus la nivel instituțional. Pentru clarificare, spune președinta, când vorbim despre faptul că sunt multe proiecte respinse, e vorba de vechiul domeniu Comenius, unde era vorba de parteneriatele școlare, dar vorbim și de domeniul tineretului în programul Erasmus. Sunt proiecte care mereu trebuie respinse, și când spunem că această dublare nu ajunge, trebuie să privim lucrurile în felul următor. Dacă anul 2020 este ultimul an de program, cu un backloading ce crește, atunci trebuie să vedem ce se întâmplă cu acest ultim an, pentru că dacă am uh, continua tendința din acest ultim an, cred că am ajunge la 24 de miliarde și deci se adaugă doar 6 miliarde, care oricum nu țin cont de rata inflației și... Uh, da, e adevărat, se spune că e o creștere, dar de fapt nu este creșterea de care avem nevoie pentru ca acest program să aibă succesul necesar doar pentru clarificare. Silvia Costa, maxim două minute. Anche la sua eh, esperienza di vice-rettore certamente aiuta a capire. Domnule ministru, experiența dumneavoastră ca și vice-rector ne permite Bun, aștept să vă puneți căștile prefer să iau cuvântul în limba italiană. Deci, spuneam deci că experiența dumneavoastră ca și vice rector este cu siguranță foarte utilă și sunteți un interlocutor foarte interesant pentru că înțelegeți foarte clar faptul că avem uh, o problemă în Europa. Dacă nu investim în formare, noile generații din învățământ uh, Uh, s-ar putea să nu mai cunoască pe deplin proiectul european. Cultura, investițiile în cercetare, în învățământ sunt uh, miezul viitorului european și mie mi se pare că dumneavoastră ați indicat în rândul priorităților dumneavoastră că acest lucru figurează la un loc de cinste. Dar ne confruntăm cu o schimbare în Europa, uh, mai ales la nivel de învățământ și sper că veți urmări de aproape aceste modificări, aceste schimbări. Mă gândesc gândesc, spre exemplu, la decizia care a fost luată și pe care ați evocat-o în ceea ce privește crearea unei zone europene a învățământului. Nu doar în învățământul uh, superior, ci și în învățământ în general, toate ciclurile. Și Ceea ce ați uh, prezentat astăzi este foarte interesant. Să sperăm că sub președinția dumneavoastră vă veți bucura de sprijin pentru toate aceste idei. Apoi, în ceea ce privește recunoașterea reciprocă a diplomelor, v-ați referit la o agenție. Uh, ați putea să precizați, pentru că mă gândesc că da, ar fi interesant să avem o agenție care să organizeze recunoașterea reciprocă automată a acestor diplome. Iar în ceea ce privește programele, de-a lungul semestrului președinției dumneavoastră vom avea primele negocieri deosebit de importante referitoare la programe în domeniul învățământului. Și e clar că Erasmus reprezintă așa un fel de formulă magică care acoperă tot felul de realități. Trebuie să ne gândim și la formarea socioprofesională, trebuie să ne gândim la politica pentru tineret, care de asemenea e acoperită de Erasmus, trebuie să ne gândim și la accesibilitate în general. Și în concluzie vreau să spun că um, trebuie ca Erasmus să-și regăsească un nou avânt și să sperăm că președinția austriacă va fi alături de noi în această intenție. Și trebuie să oferim și tinerilor care nu au mijloace financiare suficiente să aibă acces mers la Erasmus, cu o car, cu o legitimație de student european, în așa fel încât să existe niște uh, asociații, niște parteneriate între diferite sisteme de învățământ, uh, tocmai pentru a consolida politicile comune europene în domeniul învățământului și al formării. Deci Erasmus trebuie să aibă un buget mulțit cu trei. Asta am cerut noi în Parlamentul European cu o foarte mare majoritate și poate că o să ne ajutați. Bitte, Herr Fassmann. Ähm, Mulțumesc, uh, doamnă Costa, pentru aceste întrebări. Sper că am uh, înțeles uh, bine totul. O întrebare, însă, se referea din nou la Erasmus. Uh, simplificarea pentru Erasmus, uh, nu numai în ceea ce privește uh, partea financiară, pentru ca programul Erasmus să fie mai accesibil pentru tineri, pentru studenți, pentru elevi și așa mai departe. Suntem de acord, da, într-adevăr, Erasmus, dacă ne gândim la partea de învățare, Erasmus este complex. Mă gândesc la cele acorduri de pregătire. Dacă studentul respectiv nu reușește să-și uh, valideze uh, cursurile uh, când se întoarce înapoi, bineînțeles că e foarte complex și trebuie să simplificăm lucrurile aici. Comisia, știți că prin acest document, rezultatele Erasmus, a stabilit câteva principii în acest sens. Știu că dumneavoastră în calitate de eurodeputați, mergeți uh, uh și în statele membre, Uh, însă vă rog să transmiteți universităților uh, acest mesaj că trebuie să respecte anumite cerințe curriculare pentru a face față programului uh, Erasmus. Doamna Verhaien, aceste cerințe sunt mult mai importante dacă este vorba de 400, 450 sau 500 de euro. E vorba de chestiuni foarte importante pentru studenți, pentru că știu că curriculum, atunci când sunt prea, curriculum este prea strâns, atunci nu mai e loc de Erasmus. O a doua întrebare la care v-ați referit eh, viza uh, partea de recunoaștere. Deci, uh, bineînțeles că este o condiție pentru cadrul european de pregătire și bineînțeles că cu toții ne dorim un astfel de cadru. Agențiile, pentru mine, poate că m-am exprimat greșit sau poate că nu a fost tradus conceptul așa cum doream, nu e vorba de o nouă instituție care să fie creată, ci avem nevoie de o procedură de recunoaștere care să funcționeze uh, ca și în domeniul terțiar. Deci avem nevoie și pentru nivelul, uh, pentru diplomele secundare. Și în acest sens, sigur, e foarte importantă încrederea, încrederea reciprocă între state, uh, respectiv că aceste diplome secundare sunt bune, sunt de calitate și, bineînțeles, avem nevoie și de dorința statelor membre ca uh, aceste diplome secundare uh, să uh, treacă printr-un un proces de recunoaștere a calității, pentru că uh, avem nevoie de calitate și de transparență în domeniul uh, diplomelor secundare și dacă bifăm aceste condiții, cred că într-adevăr am câștigat ceva. Uh, putem să uh, vorbim de recunoașterea reciprocă a uh, diplomelor mai aproape în orice caz de acest obiectiv. Și ați mai vorbit în al treilea rând de ceva, uh, respectiv despre Erasmus Mundus. Uh, e un program care trebuie să continue și care este foarte important pentru mine personal. Nu ar trebui doar uh, să fie un program integrator inclusiv, ci ar trebui să fie și tot mai internațional, adesea Erasmus se oprește la hotarele Uniunii Europene, Uh, nu numai ale uh, uh, UE, dar ar trebui să fie o portiță deschisă spre lume, spre țările terțe și aici, într-adevăr, avem ambiții foarte importante și vom face totul pentru a, ca acest program să continue. Mulțumim! Avem o problemă acum. Mai avem șapte colegi care s-au anunțat la cuvânt în această rundă. Mai avem doar un minut pentru această parte a dezbaterii. Vă rog pe toți să vă gândiți la faptul că dacă puneți o întrebare, poate că e nevoie și uh, să primească un răspuns și după aceea să dăm cuvântul doamnei ministru și după aceea mai avem încă doi miniștri care uh, vor lua cuvântul. Deci, încă o dată, să vedem cum rezolvăm problema cu timpul. Doamna Trüppel acum. Foarte succint și mă, mă acces pe o, o singură întrebare, aș fi avut mai multe, bugetul și CFM. Deci doresc uh, să mă acces pe asta. Cadrul financiar multianual și bugetul pentru Erasmus. Ați spus că totul depinde foarte mult de calitate și de bună cooperare. Corect este, dar, sincer vorbind, uh, și veți vedea asta la Consiliu, contează foarte mult uh, ce se întâmplă în CFM și ce se întâmplă cu programele de educație. Sabine Farhain a spus pe bună dreptate că există un backloading în CFM. Și, deci, propunerea comisiei în termen real nu înseamnă chiar această creștere. Dar noi, dacă vrem să obținem mai mult, trebuie să tratăm subiectul din punct de vedere politic. Este vorba despre viitorul tinerilor în Europa, mai ales în uh, spațiul rural. Uh, știm care este evoluția. Mie nu-mi place deloc, poate dumneavoastră acceptați mai bine, dar eu vreau să existe oameni deschiși la minte, bine educați și știți prea bine că oamenii care nu au competențe necesare în lumea digitală n-au nicio șansă. Deci tinerii trebuie să se bucure de educație cât mai bună și aici vine Erasmus+. Plus care este atât de important. Dumneavoastră, ca guvern austriac, trebuie să înțelegeți niște lucruri. Dacă nu ne mișcăm la CFM, atunci obiectivele noastre în calitate de ministru nu vor fi atinse nici în plan european. Deci vă rog frumos să vă mai gândiți un pic la acest subiect, să păstrați o atitudine deschisă, pentru că este dezavantajul tinerilor cetățeni europeni. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Domnul ministru. Dass das nicht wichtig ist păreți să, să, să sugerească că nu e important. Nu e așa, însă ă, e clar că ă, CFM-ul este o chestiune de competență a Consiliului pentru toată lumea de la Consiliu, deci vă rog încă o dată, dacă se poate, să ă, vă mai gândiți. Da, bineînțeles, în competențele dumneavoastră de ministru vă ocupați și de acest suspect. Poate că ar fi bine dacă ar veni și uh, miniștrii de finanțe să fie mai deschiși la minte când uh, e vorba de finanțe. Marie Terez Jimenez acum. Și voi așa ser rapidă, mă Da, foarte pe scurt, doamna președinte, și foarte rapid. Mă bucur de faptul că președinția austriacă uh, Uh, are un interes deosebit față de uh, educație și uh, mă bucur să aflu că e vorba de un nou avânt pentru Erasmus. Eu sunt raportor din umbră. Ar fi multe lucruri de spus, nu vreau să mai repet, însă vreau să mă refer la faptul că sunt mulți studenți care își doresc să urmeze niște studii de natură științifică și au dificultăți pentru a găsi universități de destinație care să aibă exact tehnici de învățământ și material adecvat în așa fel încât să-și continue studiile în străinătate, să participe la Erasmus. Și atunci, ce s-a prevăzut în domeniul acesta al științelor, al tehnologiei, ce s-a prevăzut în cadrul programului Erasmus? Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank! Mulțumim, domnule ministru! Ja. <laughs> Sie haben gesagt, Studierende finden nicht die richtige Spuneați că Uh, cei care studiază nu uh, găsesc uh, suficient loc în domeniile, deci în matematică, științele reale și așa mai departe. Vă pot spune că există experiența mea empirică, vorbesc din propria mea experiență, nu împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere. Cei care studiază în aceste domenii științifice beneficiază de o mare mobilitate, deci, bineînțeles, trebuie să aibă posibilitatea să găsească și universități care să-i primească. Uh, problema noastră nu reprezintă aceste, uh, aceste materii mint, uh, e vorba de o limbă internațională, matematica, care nu necesită competențe lingvistică, deci problema o reprezintă științele generale. Merci, Doamna Bilde, mulțumesc uh, doamnelor și domnilor miniștri pentru prezența dumneavoastră astăzi și felicitări pentru acest început remarcabil și remarcat la președinția Consiliului. Întrebarea mea se referă astăzi la Erasmus+. Regatul Unit. După cum știm, locul acesta pentru Regatul Unit a fost garantat în program până în 2020 și propunerea făcută în 30 mai de către Comisia Europeană reprezintă oare o posibilitate de participare și pentru țările terțe cu condiția să se respecte anumite condiții, mai ales în ceea ce privește echilibrul financiar și uh, competențele de luare de decizii. Textul acesta în continuare este discutat, dar aș vrea să știu dacă vă doriți să mențineți Regatul Unit în Erasmus+, Plus, pentru că vreau să vă amintesc că e vorba de o țară de destinație importantă pentru studenții europeni și, deci, dacă nu ar mai participa, ar însemna un prejudiciu imens. Această nouă posibilitate de participare a țărilor terțe uh, este, într-adevăr, ceva posibil în momentul de față pentru alte state membre și, dacă da, atunci care anume alte țări? Vielen herzlichen Dank, Herr Minister. Ich, Frau Bilde, ich stimme Ihnen im Doamne Bilde, sunt uh, întru totul de acord cu dumneavoastră, dar, într-adevăr, Regatul Unit este o țară de destinație uh, iubită de către studenți. Avem o foaie de parcurs. Uh, va fi negociată Brexitul întâi. Deci, repet, Uh, întâi uh, trebuie să aibă loc Brexitul și după aceea vom uh, vedea cum continuă relația. Eu sunt sigur că va exista și pe viitor o relație, pentru că Regatul Unit nu numai că este o țară iubită, ci pentru că oferă o ofertă educațională foarte bună cu universități de renume. Deci, la negocierile de la Consiliu, Uh, vom, uh, eu sigur, în calitate de uh, ministru pentru educație, aș dori să mă asigur că avem acorduri de cooperare nu numai cu Regatul Unit, ci, ci și cu alte state terțe. Mulțumim! Acum aș dori să-i dau cuvântul domnului Zver, care este raportor pentru programul Erasmus. Hvala Spoštovani gospod minister, eh, hvala za predstavitev vaših prioritet. Mulțumesc, eh, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră alături de noi astăzi și pentru prezentarea priorităților. Eu eh, vin din vecinătatea țării dumneavoastră și aș dori să vă spun că una dintre cele mai importante priorități din programul dumneavoastră este faptul că susțineți reforma Bolonia și că ne dorim un adevărat spațiu european al învățământului în Europa. Mă bucur de faptul că dumneavoastră ați subliniat de asemenea și formarea profesională uh, ca fiind una deosebit de importantă. Notez că înțelegeți foarte bine acest domeniu și sunt convins că președinția austriacă va reuși să uh, aibă o acțiune încununată de succes. Neavând prea mult timp la dispoziție, am o întrebare de formulat. Vreau să știu dacă susțineți propunerea Comisiei Europene pentru a modifica numele acestui program și anume în loc de Erasmus Plus să fie Erasmus. Um, Herr Svea, Domnule ministru, domnule Zver, mulțumesc uh, pentru faptul că vă declarați uh, mulțumit în legătură de ambițiile pe care ni le-am fixat noi. În legătură cu întrebarea dumneavoastră concretă legată de Erasmus+, Plus, care ar urma să se numească din nou Erasmus, uh, eu sunt o persoană cu picioarele pe pământ, cred că cel mai important pentru noi e ca Erasmus să fie menținut, numele să rămână același pentru că uh, e, a devenit o marcă comercială încetățenită, că e vorba de Erasmus plus, minus sau zero, nu mai contează. <laughs> It's up to you. Yes, bottom minus. Dan, din sală se spune să nu fie un minus. Da, așa e. Wenn wir mehr Geld kriegen, dann reden wir. Dacă primim mai mulți bani, atunci mai contează numele. Încă Cinci persoane sunt înscrise la cuvânt și totuși trebuie să îi dau cuvântul doamnei Bugner. Aș dori acum uh, să fiu drastică, să fac o tăietură și să vedem uh, care sunt întrebările care rămân și dacă nu le putem pune în următoarea rundă de dezbateri. Uh, dacă nu, ambii miniștri se pot completa dacă consideră că e necesar că e o întrebare care e adresată celuilalt ministru competent. Uh, doamna Bugna Strauss, vă rog, aveți cuvântul timp de 10 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș putea să zic să, că voi vorbi mai repede, dar nu știu dacă e nimerit. Nu cred că se vor bucura interpreții de asta. Doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați, vă voi prezenta prioritățile din domeniul tineretului, prioritățile președinției austriece. Tineretul trebuie auzit, trebuie ascultat, pentru că tinerii sunt prezentul și viitorul nostru și trebuie să oferim tinerilor un cadru, cel mai bun cadru posibil în acest context. Pentru că tinerii Trebuie să-și poată dezvolta personalitatea în așa fel încât să se poată forma în societatea noastră, să devină adulți responsabili, să aibă un, un rol important în viitorul societății noastre. Potrivit uh, unui sondaj Eurobarometru, lansat uh, europenilor între 15 și 30 de ani, ei spun că cea mai importantă prioritate este educația și dobândirea de competențe. E frumos să auzim asta și cred că cu Erasmus am uh, dobândit un program uh, de un succes extraordinar. E aproape o marcă înregistrată, după cum a spus colegul uh, meu. Este punctul de pornire pentru tineri în Europa, pentru că este prima Uh, interacțiune cu Uniunea Europeană, care arată că suntem un tot unitar. Mulți tineri participă și la munca voluntară, a rezultat din același eurobarometru. 6 din 10 tineri uh, deja au uh, participat la alegeri și deci vedem cum tinerii noștri sunt deosebit de implicați. Munca voluntară are o tradiție îndelungată în Europa Chiar avem Serviciul European de Voluntariat și Corpul European de Solidaritate este, după mine, o deosebită realizare. Tinerii pot învăța acolo, pot uh, învăța despre toleranță, pot să vadă cum arată integrarea și pot să plece din acest program mai puternici pot să facă muncă voluntară, dar pot să se și integreze totodată. După mine, aceasta este o experiență extraordinară, fiindcă tinerii vor ieși mai puternici din acest program și de aceea mă bucură foarte tare că sunt alocate 375 de milioane de euro până în 2020, iar apoi pentru 2021-2027 1,26 miliarde de euro, pentru ca 350 de mii de tineri să poată să se bucure de acest program. La sfârșitul anului 2020 expiră și programul Erasmus+. Plus. Colegul Fassman s-a referit la acest aspect. E un program deosebit de important. Cu cât putem oferi mai multor tineri acest program, cu atât mai frumos. În ceea ce privește mobilitatea tineretului, 20 până la 30% din uh, dosare pot fi promovate. Dacă se poate și mai bine, nu-i deloc rău. N-ar fi deloc rău, dar uh, e cam, la fel ca în toate celelalte proiecte. Va fi o provocare. ca toți tinerii să poată participa la un proiect. Eu zic că tinerii oricum uh, trebuie să fie stimulați, motivați să participe la acest program în primul rând. S-a mai spus deja, programul în sine ar trebui să fie nebirocratic și ar trebui să vizeze și un nivel mai redus. Deci, pentru mine asta este foarte important, să fie accesibil tuturor tinerilor. Să reducem un pic pragul în așa fel încât uh, să poată participa toți tinerii. Și tocmai de aceea ar trebui să existe simplificări, inclusiv în ceea ce privește uh, dosarul și formularul de cerere. Pentru Erasmus Plus sunt prevăzute 3,1 miliarde de euro Da, sunt bani frumoși pentru tineri, pentru ca ei să se poată dezvolta pe mai departe. Per total, discutăm, după cum s-a spus, de 30 de miliarde de euro. Dar, după cum am spus, austriecii mereu zic, se poate mereu un pic mai mult. Dar Tinerii trebuie să găsească asta într-o, ă, ă, în asta o provocare, provocarea de a-ți depune candidatura și, evident, pentru asta trebuie să menținem un cadru de calitate. Al treilea proiect este strategia pentru tineret. Domeniul relevant ă, pentru mine, avem nevoie de o nouă strategie pentru tineret, există și o propunere a Comisiei Europene. S-a făcut o consolidare, 50.000 de tineri au participat la Sofia, au fost uh, prezentate cele 11 obiective pentru tineret. În aceste 11 obiective sunt, e, e cuprins uh, tot ceea ce își doresc uh, tinerii. Dorința mea este însă de a trata totul în termeni mult mai concreți. Mai, pentru că transformarea este una razantă, lucrurile evoluează foarte rapid și noi trebuie să um, uh, fim mereu în mișcare de aceea mulțumesc uh, pentru implicare în formularea celor 11 obiective. Vom încerca să încorporăm aceste obiective cât mai bine în noua strategie pentru tineret. Mă bucură faptul că voi putea consolida politica pentru tineret în cadrul preștinției austriece. Mă bucură faptul că voi putea apropia de tineri. Dumneavoastră sunteți în acest context un partener foarte important și e de menționat asta. Dialogul cu instituțiile trebuie să fie unul apropiat. Trebuie să putem să ascultăm pe tineri. Tinerii sunt viitorul nostru și sper că sunteți de acord cu această premisă. Mulțumesc! Mulțumesc! Ați economisit ceva timp, vă mulțumim foarte mult. Aș dori să încep cu colegii care se înscriseseră uh, la runda anterioară și apoi să îi rog pe cei care poate au o întrebare pentru doamna ministru. Începem cu doamna Boșcor. Köszönöm szépen mindkét miniszternek a prezentációját, és... Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, vă mulțumesc pentru prezentări, doamna și domnule ministru. Mă bucur de faptul că ați menționat aspecte foarte importante care sunt prioritatea comisiei noastre. Mă gândesc că inclusiv la Erasmus Plus, învățarea de limbi străine. și recunoașterea reciprocă a diplomelor. Există un aspect pe care aș dori să insist, însă. Am adoptat uh, raportul cu privire la modernizarea sistemului de învățământ și aș dori să vă atrag atenția asupra acestui raport pentru că Ați uh, menționat uh, puncte foarte importante. Uh, ați menționat în raport, în raport, figurați în raport aspecte importante pentru a îmbunătăți pregătirea, formarea în Europeană și probabil și în afara ei. Sunt sfaturi, recomandări foarte utile în acest raport și v-aș invita să acordați atenție nu numai calității educației superioare, ci și faptului că cu cât un copil intră în sistemul de învățământ mai uh, devreme, cu atât uh, îl va părăsi mai târziu și cu atât va avea șanse mai mari uh, pe piața muncii. Știu că statele membre hotărăsc cât uh, alocă pentru Uh, formare și educare, dar aș dori să vă rog să încurajați statele membre să cheltuiască mai multe fonduri în acest domeniu și să îmbunătățească calitatea instituțiilor de învățământ. Este foarte important pentru integrare și pentru copiii care vin din uh, grupuri vulnerabile. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Cred că e vorba de o încurajare în numele Parlamentului, deci să citiți această uh, recomandare, să citiți raportul nostru. Vă rog să țineți cont de ea. Domnul a colegul din spate, domnul Samit. Thank you. Uh, it was certainly very refreshing. Mulțumesc, da, într-adevăr a fost uh, foarte interesant să ascultăm prezentarea dumneavoastră. Salut deosebit felul în care pre- vreți să prezentați viitorul E clar că tineretul reprezintă viitorul, dar uh, reprezintă și prezentul și asta cu siguranță se aplică și Uniunii Europene. Acum o chestiune specifică la care vreau să mă refer în cadrul Erasmus, pentru că a fost evocat și a fost evocat și în prezentarea dumneavoastră. Uh, accentul pus pe noi inițiative care sunt necesare. Și e vorba de inițiativa Discover EU, să descopere Uniunea Europeană și uh, poate fi un program dezvoltat pe o bază permanentă, deocamdată e doar proiect pilot, însă sunt deja indicații pozitive față de interesul tinerilor și al studenților față de acest program. Și după părerea mea, eu cred că ar trebui să fie considerat drept separat de Erasmus și asta ne-ar permite să avem mai multe fonduri alocate Erasmus. Un alt aspect crucial, de asemenea, este cel al muncii voluntare și e clar că trebuie să vedem ce putem face pentru a încuraja o participare sporită a tineretului care să fie angajat pe o bază voluntară în ONG-uri, în corpul de solidaritate, în alte entități. Și în final, salut trimiterea dumneavoastră la tineri care nu sunt uh, organizați, care nu participă la organizații studențești, de tineret și așa mai departe. Acum, întrebarea este cum îi putem uh, uh, sensibiliza, cum anume comunicarea noastră va trebui să oglindească noi realități. E uh, un angajament foarte puternic, fără de care mare parte din tineri vor fi oarecum marginalizați, pentru că atunci comunicarea noastră nu îi va ținti și nu va fi una eficientă. Mulțumim, doamnă ministru. Fără microfon. Mulțumim pentru observații, pentru întrebări. În ceea ce vește Discover EU, e o propunere de buget de 700 milioane de euro până în 2027, din 2021. Deocamdată vedem următoarele. Biletul Interrail poate fi pus sub semnul întrebării. Ne întrebăm ce legătură are cu un program de învățare. Dar eu cred că toți cei care călătoresc învață. Pentru mine, Interrail a fost, uh, a însemnat prima mea ședere în străinătate cu mulți, mulți ani în urmă și am învățat foarte multe făcând asta. O sută de mii de tineri și-au manifestat interesul pentru Interrail. Deja 15.000 au primit bilete. Ei uh, călătoresc, vor acumula experiență, vor învăța și uh, discutam, după cum am spus, despre 700 de milioane de euro, sumă care există și um, e o propunere bugetară care se vrea a fi menținută. În ceea ce pește Corpul European de Solidaritate, am mai spus-o, pentru mine este o inițiativă importantă. E vorba de tineri care vor, care se oferă voluntar să uh, meargă prin Europa și să ajute. Nu putem decât să susținem așa ceva. Sub președinția austriacă, acest dosar legislativ uh, capătă un loc aparte, este o prioritate și suma propusă mm, înseamnă o sumă gândită pentru 350.000 de tineri. Este, după părerea mea, un cadru frumos și eu zic că cu siguranță tinerii vor putea participa, dar am zis și eu, aș vrea să fie mai nebirocratic, să reducem un pic pragul, Pot să vorbesc doar despre țara mea. E destul de anevoios pentru tineri să se lanseze în acest program și eu cred că putem ajuta un pic să simplificăm regulile. Despre comunicare, perfect de acord cu dumneavoastră trebuie să folosim toate aceste noi căi de comunicare ca să îi ascultăm pe tineri. Uh, discutam despre consolidarea rolului tinerilor. E vorba de faptul că 50.000 de tineri au participat în avansul președinției austrice la sondaje. Am folosit pentru asta foarte, foarte multe căi de comunicare, inclusiv noile platforme sociale. Dar mai există lacune. Și tocmai de aceea trebuie să folosim toate, toate canalele în așa fel încât uh, să uh, îi avem pe tineri alături de noi, căci după cum am spus, ei sunt prezentul și viitorul nostru. Domnul Necov, cât mai succint, insist. Mulțumesc! Bună ziua! Mă bucură foarte tare că putem discuta despre politica pentru tineret. Ce n-am auzit până acum? Problema șomajului în rândul tinerilor. Căci este o problemă care ne preocupă de multă vreme, la care lucrăm, dar uh, problema persistă, mai ales uh, în rândul niți, cei care nu sunt calificați. Eu zic că este o problemă ce trebuie recunoscută ca atare. Și avem pentru asta garanția pentru tineret. Iată un instrument prin care trebuie să oferim mai multe șanse tinerilor, căci riscăm să avem o primă generație mai uh, săracă decât părinților. Mulțumesc! Herzlichen Dank für Ihre Frage. Nikov, mulțumim foarte mult pentru întrebarea dumneavoastră. Mă refer cu mare plăcere la această temă uh, a șomajului în rândul tinerilor. Mă întorc la ea. E o temă uh, care ne vizează pe toți în Europa, pe unii, pe unele țări mai mult, pe altele mai puțin. avem o uh, situație uh, uh, conform căreia în unele țări șomajul se află la 9%, dar prin acest corp european de solidaritate se pun bani deoparte, bani din buget pentru locuri de muncă, dar și pentru stagii. Însă pe, pentru mine am un ochi, adică din punctul meu de vedere, plâng cu un ochi și cu celălalt rând. Deci pentru tineri e foarte important pentru că uh, fac aceste stagii uh, timp de maximum 3 luni care uh, sunt garantate din punct de vedere bugetar, financiar, dar trebuie să ne asigurăm că tinerii nu sunt exploatați, respectiv că ajung să facă stagii sau locuri de muncă pentru care remunerarea să fie nesatisfăcătoare. Deci pe de o parte este pozitiv, dar pe de de altă parte și negativ și acesta este și motivul pentru care avem uh, deci statele membre au cerut uh, uh, procente diferite pentru că au uh, rate ale șomajului uh, în rândul tinerilor foarte diferite, dar în orice caz, cu digitalizarea, uh, să folosim uh, această șansă pentru a uh, combate șomajul în rândul tinerilor și e o temă care este foarte importantă pentru noi, o vom pune în vedere și cu, uh, de asemenea, și prin uh, educația timpurie, cu atât, uh, cu cât copiii ajung la școală mai devreme, cu atât rămân rămân la școală pe băncile școlii mai mult. Mulțumim, doamna Șoidrova. Děkuji, paní eh, předsedající. Já budu hovořit česky. Doamnă președinte, voi vorbi în limba cehă și voi adresa câteva întrebări celor doi miniștri. Doamnă ministru, vă mulțumesc pentru poziția clară față de subiectul tineret menționez uh, Corpul European pentru Solidaritate. Ar fi foarte bine dacă Consiliul s-ar referi la acordul care, tocmai ce a, e în proces de finalizare în Parlamentul European, un dosar care a fost votat la Comisia noastră CULT uh, și acum e vorba de trialogul despre uh, solidaritate. Ne-am bazat pe experiențele din acest domeniu și uh, Uh, ne pregătim pentru următoarea pentru următorul uh, mandat, pentru următoarea legislatură. Este deci foarte bine ca și la Consiliu să susțineți această orientare, o orientare la care noi am lucrat uh, în această perioadă, mm, de exemplu în ceea ce privește serviciul de voluntariat. Ar trebui ca mai târziu să fie întreprinși pași adiționali și ne bucurăm de pe acum să cooperăm cu dumneavoastră. Către Ministrul Educației am o întrebare cu privire la recunoașterea uh, diplomelor din secundară. Noi, Parlamentul, vom uh, face un document pentru recunoașterea reciprocă a acestor diplome din uh, studiile secundare. E vorba de o, un proces uh, automat de recunoaștere. E diferit față de diplomele universitare, căci la facultate nu avem un studiu atât de structurat. Nu sunt, uh, deci, structurile care uh, se copiază una pe alta și vreau să știu ce posibilități întrezăriți. Doamnă ministru, am și față de dumneavoastră rugămintea de a fi succintă. Mă voi uh, strădui. Mulțumesc pentru întrebare, doamna Șoedrova. Aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru faptul că s-a ocupat de acest dosar atât de bine. Bineînțeles că mărul discordiei uh, e acordul uh, din, uh, între cele trei instituții pe care ne vom baza din 27 iunie. Mulțumesc, domnul Fasman. Mi-ar fi plăcut să pot răspunde mai pendelete domnului Nicov cu privire la șomajul în rândul tinerilor, dar doamna președintă m-a rugat să nu țin o prelegere. Aș dori Acum să răspund întrebării doamnei Șoidrova, foarte pe scurt. Recunoașterea uh, uh, studiilor superioare funcționează. Am spus acest lucru, e nevoie de o structură clară, dar și de o garantare a calității care să fie obligatorie și care să poată fi comparată la nivel european. Uh, în domeniul secundar, din păcate, nu avem acest cadru, dar pentru mine este foarte clar, trebuie să ne asigurăm că se asigură calitatea și transparența prin instrumente uh, Uh, în uh, domeniul uh, studiilor secundare. Pentru mine este singura posibilitate pentru a obține o recunoaștere obligatorie în acest domeniu. Mulțumim! Următorii miniștri sunt la ușă și așteaptă și vă rog, dacă se poate, să Uh, punem uh, următoarele patru întrebări, să nu mai urmăm uh, procedura ping-pong și să dați răspunsul la toate cele patru. Domnul Giotto, după aceea doamna Costa și doamna Triple. Domnul Senar Giotto, vă rog, un minut, nu mai mult. Grazie, președinte. Sarò, farò două tweet veloci. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte rapid, tocmai pentru a respecta solicitarea dumneavoastră. Am uh, apreciat îndeosebi uh, prioritățile pe care ne le-ați prezentat, domnule ministru, recunoașterea diplomelor, uh, universitățile europene, Sunt subiecte deosebit de importante pe care noi le înțelegem foarte bine, dar care poate nu sunt bine cunoscute de um, europeni. În următoarele șase luni, domnule ministru, s-ar putea să avem o dezbatere politică foarte diferită de cea pe care am avut-o în ultimii trei ani. Și aș vrea să avem o discuție poate un pic mai aprinsă în ceea ce privește recunoașterea diplomarilor universităților europene. În raportul noastră, în prezentarea noastră, a subliniat aceste elemente, domnule ministru. Și mă gândesc că am putea să venim cu o o plus valoare pentru Europa, pentru că ar fi așa o adevărată, uh, un adevărat motor care ar permite Europei să avanseze și mai mult. Mulțumesc! Domnul Tvor s-a întors, s-a retras, doamna Costa, Silvia Costa. Veramente eh, trei sottolineature basta. Un minut. Bun. Mulțumesc, doamna președinte. Trei aspecte. Foarte pe scurt. Am văzut în prioritățile dumneavoastră un lucru care mă interesează foarte mult și anume că veți prezenta concluzii în ceea ce privește uh, rolul uh, migranților și uh, locurile de muncă pentru aceștia în grupul de lucru aferent la comisie. Sunt foarte interesată de acest subiect. Un al doilea lucru. Veți urmări de aproape toate aspectele legate de noul program care a fost evocat de colega mea, dar și planul de acțiune pentru 2019 și 2020, noua strategie în favoarea tinerilor. Aș vrea să știu dacă pe durata acestui semestru veți fi în măsură să finalizați aceste aspecte deosebit de importante pentru tineri. Frau Ministerin, warten Sie, ich habe noch eine Wortmeldung. Wir fassen... Un coleg mai avem și după aceea uh, răspundeți la toate întrebările. Helga Trüppel. O să răspund la, o să pun întrebarea tinerilor dezavantajați uh, în marile orașe, dar și în spațiul rural uh, îi avem pe acești tineri și dacă dorim să le acordăm adevărate șanse, trebuie să avem o politică care să-i vizează direct. Uh, sigur, avem și Corpul European de Solidaritate, dar aș dori ca președinția austriacă să fie mai explicită în acest obiectiv. Mulțumim, doamna ministru. O să încerc uh, să răspund foarte pe scurt. Doamnă Costa, în ceea ce privește concluziile Consiliului, răspunsul pe scurt este da. Uh, în ceea ce privește strategia pentru tineri și răspunsul este tot da. În următoarele șase luni, uh, în septembrie, vom avea o întâlnire a tinerilor uh, la care tinerii vor avea posibilitatea să discute cu miniștri, cu uh, experți, cu ONG-uri, dar și cu parlamentari invitați să se întâlnească la Viena Uh, sigur, uh, vom pregăti următoarea strategie pe 9 uh, ani, dar să includem și toate aceste schimbări care au intervenit rapid și deci vom acoperi doar primii trei ani din această strategie. Mulțumim! Doriți să mai adăugați ceva? Domnule Somagiotti? Ați vorbit uh, despre, o, o, o, a spus că ar fi bine să avem o dezbatere uh, aprinsă legată de recunoașterea uh, diplomelor. Credeți neapărat că dorim să avem o astfel de dezbatere uh, aprinsă uh, la Consiliu? Doamna Triple, tinerii dezavantajați, este un subiect foarte serios. Uh, ce putem face în uh, domeniul educației, și aici nu mă refer uh, decât uh, la acest sector, una dintre măsuri o reprezintă această, această pregătire uh, dublă pe care o avem noi în Germania, Austria și în uh, Elveția și care poate fi interesantă și pentru alte state, pentru că, pe de o parte, avem pregătirea teoretică la școală și după aceea avem și uh, pregătirea practică pe piața muncii și, deci, uh, am putea să uh, vor, spunem că tânărul respectiv pune uh, piciorul în ușă uh, Uh, în domeniul ocupării și rata de succes uh, poate fi asigurată. Deci uh, vom încerca să ne ocupăm și noi de acest subiect al învă învățământului vocațional. Um, va fi o prioritate pentru noi pentru că e un instrument foarte bun de a combate șomajul în rândul tinerilor. Mulțumesc! Foarte multe întrebări și um, Colegii participă cu drag la discuție. Iată, vă dați seama că sunt subiecte apropiate nouă și de aceea vă mulțumim și pentru faptul că ne-ați stat la dispoziție mai mult decât a fost prevăzut inițial. Din păcate, trebuie să întrerupem, deoarece colegii dumneavoastră stau în ușă. Sau nu știu, înțelegeți-vă cu colegii dumneavoastră dacă vreți să mai stați la noi. În următoarele șase luni, cu siguranță, vom uh, păstra legătura. Încă o dată, sincere mulțumiri pentru vizită și toate cele bune uh, pe timpul președinției austriece. Mulțumesc! So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zum... Dragi colegi, trecem la ultima parte a reuniunii din această dimineață. Am plăcerea de Aura, bun venit uh, invitațiilor noștri. Am avut deja un prim schimb de opinii încununat de succes cu colegii Fassman și uh, Bogner Strauss. A durat un pic mai mult, deci vă dați seama că pentru comisia noastră subiectele educație și tineret uh, sunt foarte importante, ceea ce nu înseamnă că domeniile ce țin de cultură, media și sport sunt mai puțin interesante și importante pentru noi. Urez bun venit domnului vicecancelar Heinz Christian Strache, el se ocupă de sport, și domnului Gernot Blümel, ministru pentru Uniunea Europeană, Artă, Cultură și Media. Ne-am înțeles că veți primi câte 10 minute timp de intervenție. Începem cu domnul Blümel, 10 minute, și apoi un ping-pong cu întrebare și răspuns, dar să nu vă faceți griji. Noi suntem o comisie indulgentă și ne înțelegem. Procedura aceasta ping-pong um, face ca lucrurile să fie mai vii și mai interesante. Domnule Blumel, bine ați venit, vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule vicecancelar, doamnelor și domnilor. În primul rând, mulțumesc pentru invitație, cunosc această instituție, n-am fost uh, foarte activă aici, dar am fost stagiar de două ori, e ca și cum aș întoarce acasă și este o onoare pentru mine să fiu aici uh, într-o capacitate oficială. vielleicht zu Beginn ein wenig über die prinzipiellen Rahmenbedingungen. Mai întâi condițiile cadru cu privire la președinția noastră. Știți, Austria uh, este a treia oară la președinție, uh, s-a mai întâmplat în 98 și în 2006 și președinția aceasta stă sub semnul marilor uh, provocări, e criza migrației, Brexit și alte subiecte. Noi ne-am tot gândit ce moto să dăm acestei președinții și până la urmă am ales Europa care protejează, dar protecția aceasta în sensul amplu al cuvântului, protecție în fața migrației ilegale, protecția bunăstării noastre, aprofundarea pieței interne, protecție în sensul stabilității în vecinătatea noastră imediată. Să vedem dacă exportăm stabilitatea sau importăm instabilitatea. Trebuie să ne hotărâm și aici, evident, ne uităm înspre țările învecinate Sudului Europei și în Balcanii, Balcanii Occidentali. Pentru președinția noastră, de asemenea, va fi important conceptul subsidiarității. De principiu, toată lumea este pentru solidaritate, dar uh, Uh, după aceea, în detalii sunt problemele și mă bucur faptul că Franz Timmermans are un task force care își va aduce contribuția și va oferi claritate. De asemenea, vom face și noi o conferință specială uh, în Austria pentru această temă. Câteva comentarii generale. Avem concluziile Consiliului prin acestea avem o nouă direcție uh, în dezbaterea pe migrație. Sunt niște concluzii de care vom ține cont în timpul președinției noastre și cărora le vom insufla viață, mai ales la reuniunile informale, la reuniunea informală de pe 20 septembrie de la Salzburg, a șefilor de stat și de guvern. În ceea ce privește subiectele bunăstare și concurență, aici este vorba de spațiul digital economic și provocarea cum facem să fim competitivi, să oferim un spațiu întreprinderilor din mediul digital în Europa care să aibă cifre de afaceri uh, bune și câștiguri bune, dar nu doar giganții internetului. Vrem să avem un nivel omogen, cu condiții egale pentru toți. E o chestiune interesantă pentru cele trei instituții și cam există front comun despre direcția în care trebuie să mergem. Perspectivele pentru, de aderare pentru statele din Balcanii uh, de Vest, uh, sudul Europei, Mă bucură faptul că s-a ajuns în ultimele săptămâni la un compromis. E vorba de a oferi o perspectivă clară de aderare țărilor din uh, Balcanii Occidentali. Sunt eforturi care au fost întreprinse acolo. Mm, s-ar va problema numelui uh, dintre Macedonia și Grecia. Și trebuie recunoscute ca atare aceste eforturi. Tot în regulă? Întreabă vorbitorul. Deci, Per total mai sunt provocări, ele trebuie tematizate. Brexitul e un subiect mare. Regatul Unit a prezentat uh, poziția sa clară săptămâna aceasta, ceea ce face bine negocierilor și chiar și așa provocarea rămâne mare. O altă chestiune importantă pentru noi uh, e dată de viteza cu care vor uh, avansa negocierile. Doamnă președinte, vă mulțumesc pentru posibilitatea de a prezenta în termen general prioritățile președinției austriece. Uh, aș vrea însă acum să mă refer în termeni concreți la cultură. Va fi un uh, summit pentru cultură pe 27 noiembrie. Președinția austriacă se va axa pe patru elemente cheie. Odată, Vrem să ne axăm pe viitorul culturii, mediilor, industriei creatoare în general, în spațiul digital. Pe viitor, va fi posibil să avem o identitate europeană cu, cu, cu colorit uh, diferențiat doar dacă cei care creează conținut cultural pot să și câștige existența din asta. Nu se poate ca toate veniturile să curgă înspre Statele Unite. Trebuie să existe un nivel uh, omogen, ceea ce deocamdată nu se întâmplă. Al doilea um, domeniu, vrem să avem negocieri pe Creative Europe pentru 2021-2027 și să avansăm cu acestea la Consiliu și apoi, în al treilea rând, vrem să avem un plan de lucru pentru cultură din 2019 încolo. Avem și noua agendă europeană culturală în acest context. Și în al patrulea rând, o altă prioritate, patrimoniul cultural european. Un subiect relevant pentru anul 2018, vrem să vedem cum continuă după această perioadă. Vrem să oferim și un program interesant din punct de vedere cultural, să fim o punte între tradiție și inovare, dar nu doar la Bruxelles. Astăzi și în ultimele zile, la metroul de la Bruxelles s-a putut asculta pe lângă muzica obișnuită și muzica austriacă, tradițională, folk, modernă, falco. De ce? Pentru că am vrut să uh, creăm impresia că aveți o legătură directă cu cultura austriacă, există un contact direct cu cultura austriacă, dacă vă aflați la metrou. Și apoi, va fi, a fost organizată și o expoziție la Parlament. În ceea ce privește uh, cultura în mediul digital, vom, vom avea o dezbatere cu privire la principalele provocări din acest sector, sectorul creator. Sigur că trebuie să vedem cum uh, vor fi gestionate platformele online pe viitor. Am menționat condițiile de competitivitate. Pentru mine este un aspect de bază. Pentru ca economia creatoare să aibă un viitor în Europa, să fie finanțabilă, trebuie să vedem ce se întâmplă în planul digital. Și ce se întâmplă cu remunerarea echitabilă? Să ne imaginăm următorul scenariu. Există condiții, nu există condiții cadru egale în industria muzicii. Deci industria muzicii de uh, astăzi ar arăta cu totul altfel dacă nu am uh, intervenit pentru a ne asigura că există niște reguli respectate. Uh, am constatat că am, constat, am constatat că în anii 90 puteam să cumpăr CD-uri din banii mei de buzunar. După care am făcut schimburi de MP3 pe Napster, dar într-un volum mult mai mic și la un moment dat a devenit mult mai ușor să renunț la toate astea și să dau banda de pe telefon pe muzică. Și dintr-o dată au început să, au început să curgă iarăși bani spre muzică. Se întâmplă nu doar uh, Uh, în domeniul muzicii, ci și în alte domenii creatoare. Deci întrebarea este ce facem în acest sens? Cum facem în așa fel încât cei care creează un conținut artistic să fie remunerați? Este un bun care merită să fie protejat, inclusiv în spațiul digital. Lumea digitală nu este vestul sălbatic. Trebuie să fie bunuri recunoscute ca atare, care să fie valabile pretutinde, dacă nu ajungem la concluzia că trebuie abolit totul și că nu mai merită protecție. În octombrie va fi o conferință de experți tocmai pe acest uh, subiect la Viena. E vorba de Challenging the Content uh, ca titlu și vrem să avem apoi uh, o dezbatere care să ducă la niște concluzii politice la Consiliu despre Europa creativă. Salutăm faptul că este un program de sine stătător și că este prezentat ca atare de către Comisie. Cultura și sectorul creativ au nevoie de sprijinul nostru, în așa fel încât să ofere o valoare adăugată pentru societate, cu uh, capacitate de dezvoltare economică. Să nu uităm un lucru. Programul acesta ambițios depinde foarte tare de discuția pe CFM 2021-2027. În al treilea rând, agenda culturală pentru Uniunea Europeană și noul plan de lucru 2019, din 2019 încolo. Plus noua cultură europeană pentru, noua agenda cultu- pentru cultură europeană. Mi se pare că s-a progresat foarte mult în domeniul cooperării în plan cultural la nivel european și toate aceste lucruri vor juca un rol important în timpul președinției austrice, fiindcă vrem să progresăm mult. În ceea ce privește anul patrimoniului cultural european, știu că este un element foarte important pentru Parlamentul European. Patrimoniul cultural ne oferă posibilitatea de a interpreta uh, corect, ca încadrare în timp, acest subiect. Să nu uităm, patrimoniul cultural uh, european poate reușește să ne ofere soluții la mai multe probleme. Mereu uh, se discută în termeni controversați despre ce este comun în plan european, ce este identitatea europeană. Domeniul unde diversitatea și diferențele pot fi o îmbunătățire și o valoare adăugată este cultura. Cultura și arta, fără doar și poate. E un proces important de recunoaștere. Trebuie să ne dăm seama că dacă vrem unitate, adesea diversitatea este răspunsul și asta rezultă foarte clar din cultură. Și tocmai de aceea, mare parte din patrimoniul cultural austriac uh, mm, este cumva cu fond istoric uh, și aducem asta cu drag uh, la Bruxelles. Sunt diferite exponate în Justus Lipsus acum care arată istoria de acum o mie de ani în Europa. Chiar vă invit să mergeți și să vedeți Um, aceste exponate sunt niște copii și originale pot fi găsite în Austria. Și apoi, pe 6-7 decembrie, va exista un alt eveniment la Viena, unde uh, vom, uh, public, ne vom baza pe rezultatele uh, și concluziile Consiliului. Fiindcă am depășit timpul alocat, uh, închei. Mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare o dezbatere interesantă. Da. Mulțumim foarte mult, domnule ministru Blumel. Trecem acum la intervenții și întrebări. Vă rog să fiți succinți în așa fel încât să încheiem la timp. Să nu pierdem prea mult timp. Zabine Ferhain, vă rog. Mulțumesc foarte mult în primul rând pentru că ne acordați uh, acest timp. Uh, m-am uh, bucurat să vă aud spunând că diversitatea Uh, nu este o piedică, ci din contră este o condiție necesară, mai ales în domeniul cultural, la unității culturale. Dacă ne uităm la uh, cultură, vedem cum uh, s-au influențată reciproc uh, regiunile noastre uh, de-a lungul istoriei. Uh, fără roman nu am avea biserici romane. Mă gândesc la domul din Köln, care are și elemente gotice. Nu a fost o descoperire a germanilor, ci a francezilor. Deci, de-a lungul veacurilor, întotdeauna am avut schimburi culturale care, bineînțeles, da, chiar dacă au fost foarte diferite, ne-au Uh, structurat, uh, ne-au construit uh, reciproc și deci cred că putem folosi această trăsătură în Europa. Ați mai menționat un subiect important, stimularea economiei creative Uh, și trebuie să avem uh, foarte multe reguli care în domeniul uh, practic, în domeniul analog, ca și în domeniul digital. Știți că încercăm să pregătim o reformă a drepturilor de autor. Din păcate, mandatul nu a fost votat la ultima plenară și încercăm, tocmai pentru că încercăm să obținem o situație mai bună pentru creatori pe marile platforme digitale cum uh, intenționați să continuați la Consiliul dezbaterile, dezbaterile pentru a ne asigura că obținem rezultate concrete uh, pentru a uh, consolida jurnalismul de investigație, dar și pentru a ajuta pe creatori să primească remunerație? Spuneați că acum plătim mai puțin pentru muzică, e mai ușor să ai acces la muzică. E o problemă pe care creatorii culturali o știu, o cunosc foarte bine și aș dori să știu Uh, uh, știți că reglementarea pe internet este mult mai uh, limitată decât cum era în mediul real înainte. Cum intenționați să faceți ca, ca dosarul să progreseze? Mulțumesc pentru aceste întrebări, dar e un subiect care mă preocupă de mult timp încoace, pentru că eu sunt ferm convins de faptul că spațiul digital uh, poate să reprezinte un plus, uh, să aducă un avantaj pentru viața noastră comună, doar dacă îl folosim în mod uh, corect. Deci, orice descoperire, orice progres din domeniul istoriei, nu numai că trebuie să funcționeze, ci să fie și cât mai bine folosită, trebuie să existe cât mai multe reguli am spus că există uh, principii de bază pe care le folosim în lumea reală, care trebuie să uh, fie folosite și în lumea digitală. Uh, că uh, e vorba de uh, principii uh, valabile peste tot, atunci trebuie să fie valabile peste tot. Și Uh, asta nu înseamnă neapărat că protejăm modele de afaceri și vreau să spun acest uh, lucru explicit. Deci nu uh, încercăm să protejăm modele valabile de mii de ani, dar trebuie să protejăm principii de bază. Dacă cineva a făcut, a obținut un progres și câștigă bani, atunci este logic ca toată lumea să beneficieze. Mi se pare uh, foarte logic să fie așa. Știți că platformele americane vin cu tot felul de argumente, respectiv că uh, ne aflăm uh, într-o societate în care se, proces, se generează valoare adăugată constant. E adevărat, dar ne aflăm într-o poziție în care uh, avem de-a face cu uh, structuri de tip monopol. 90% din uh, piață este ocupată de aceste structuri uh, de tip monopol. Iar în ceea ce privește regulile naționale, nu ar, dacă am aplicat regulile naționale, nu am mai uh, putea uh, aproba o sau am putea permite unei companii austriece, de exemplu, sau uh, germane, uh, dacă ar avea aceleași proporții ca acești, acești uh, giganți internet. Deci, uh, încercăm să încurajăm uh, uh, societățile uh, austriece uh, să uh, facă o concurență leală, uh, leală acestor uh, uh monopol. Dar nu mai au cum, pentru că uh, Google ocupă 90% din piață. Deci, vedeți cum a evoluat uh, situația și uh, Aș dori să lansez un apel tuturor, cu toții împreună la aceste negocieri de trialog, să ne axăm pe această problemă cu cât uh, o abordăm mai repede, cu atât e mai bine și deci este foarte important ca toate cele, cele trei instituții la nivel european să, treac, să tragă cu toate în aceeași direcție. E foarte important să începem acest proces uh, pentru că uh, e important să începem, dar în orice caz cu toții să tragem în aceeași direcție. Mulțumim! Încă cinci colegi s-au înscris la cuvânt. Închid lista pentru că am dorit să dăm cuvântul și domnului vicecancelar uh, Strahe, care ne va vorbi despre portofoliul său, sportul. Doamna Costa, acum vă rog maximum două minute. Intanto, grazie per questa sua ilustrazione. Mulțumesc foarte mult. Am să iau cuvântul la limba italiană. în așa fel încât să respectăm diversitatea lingvistică. Bun. Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea priorităților președinției austriece și uh, prioritățile dumneavoastră în domeniul culturii. Da, știți cu siguranță că în ultimii ani în cadrul Consiliului uh, s-a discutat despre Anul European al Patrimoniului Cultural și ideea era să împărtășim rolul central pe care îl are cultura uh, în Uniunea Europeană și avem o nouă agendă pentru cultură care va îndeplini un rol pregnant în definirea unei astfel de politici. Uh, e vorba de perspective de viitor, e vorba de un moment strategic tocmai pentru a defini noile strategii pentru politica culturală în domeniul audiovizual, în domeniul digital. Eu sunt raportor pe aceste aspecte și mm, vreau să mă pot bizui pe cooperarea dumneavoastră. Ne dorim uh, ceva mult mai ambițios, dar nu dispunem de resurse prea multe, așa că aș vrea să știu dacă sunteți gata să solicitați Consiliului să investească mai mult, mai ales în programul intitulat Cultură. Partea culturală din uh, mass media este transsectorială, deci 12% pentru acest uh, capitol și e o sumă importantă. Sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește digitalizarea. Trebuie să avem reguli ale jocului asemănătoare. E o dezbatere care oricum se desfășoară și în Parlament și să sperăm că în luna septembrie vom uh, relua discuțiile referitoare la drepturile de autor, pentru că e vorba de o recunoaștere a drepturilor autorilor uh, importantă pentru re remunerarea acestora și deci, uh, așa cum spunea și și dumneavoastră vă doriți o Europa care protejează, clar. Însă faptul că există deschidere, faptul că avem învățământ uh, deschis, faptul că dăm dovadă de uh, sprijin față de cei care vin din afara Europei, eu cred că asta ne va permite să avem o Europa deschisă și nu închisă. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Blumel, la fel, foarte succint. Mă voi strădui. Dacă nu, înțelegeți-vă cu vicecancelarul dumneavoastră. Da, noi uh, vorbim de obicei mult mai mult, deci el știe. La întrebarea noastră concretă cu privire la programul uh, cultural pentru următorul uh, și volumul propus pentru următorul cadru. Comisia a depus o propunere care reprezintă baza discuției pentru CFM. Sigur că există poziții diferite. Parlamentul a fixat o poziție, dar și statele naționale. La Consiliul pentru Afaceri Generale am avut deja două runde concrete de discuție și am promis că în timpul președinției noastre ne vom strădui să accelerăm discuțiile. Am prezentat o foaie de parcurs, nu doar la Coreper, și am spus că, de fapt, la fiecare Consiliu va trebui dezbătut subiectul și sperăm să se ajungă repede la progrese. Știu că se dorește ca poate chiar înainte de alegeri să se ajungă la o concluzie. Dacă ne uităm la ultimele discuții despre CFM, uh, de dățile trecute, de obicei a dura mai mult, dar ne vom strădui să fim ambițioși. Până la urmă, nu putem spune care va fi rezultatul, nu ne putem antepronunța. Și oricât de diferită este baza de dezbatere, oricât de diferite sunt poziții naționale, totuși eu cred că în domeniul artei și culturii, propunerea comisiei este genul acela de propunere pe marginea căreia poți ajunge la un numitor comun. Dar chiar nu avem cum să estimăm de pe acum rezultatul. Mulțumesc! Mulțumim! Helga Triple Mulțumesc. Mă voi referi la reforma drepturilor de autor și sunt de acord cu ce a spus domnul Blümel, căci facem acum niște legi și nu e vorba de protejarea modelelor de afaceri, ci de a crea precondițiile pentru a avea noi modele de afacere de succes. Știți ce s-a întâmplat săptămâna trecută cu un lobby de la Google și de la ceilalți care spun că există o mașină de cenzură, ceea ce este uh, neadevărat. În text se spune foarte clar că nu există filtre generale de up, upload și nici uh, o problemă cu uh, linkurile. Și deci mă aștept uh, de la președinția austriacă să aibă în vedere acest război uh, cultural și să uh, se poziționeze ca atare pentru că este un lucru necesar pentru cetățeni. Este uh, Uh, o luptă David versus Goliat. Goliat, uh, America cu concernele internaționale, David artiștii. Și trebuie să-i protejăm pe cei mici în fața monstrului și doar astfel se poate face politică europeană bună. Mulțumesc! Domnule Blumel, un apel uh, înflăcărat uh, pentru a proteja performanța și cu siguranță vă va bucura să auziți că programul de guvernare se referă la asta, programul de guvernare națională. Am și stipulat că trebuie să existe o protecție a drepturilor de autor. Cel mai bine la nivel european. Dacă nu se poate acolo, atunci la nivel național. Căci noi credem că e un bun uh, ce trebuie protejat în lumea reală sau cea digitală și de aceea mă bucură că dezbaterile Mă bucură ca dezbaterile de aici să ajungă la un rezultat rapid, în așa fel încât să putem, putem lansa în trialog cât mai repede posibil. Mai ales acest domeniu este, din multe puncte de vedere, unul care ne ghidează. Avem nevoie de uh, condiții cadru echitabile în lumea reală și în lumea digitală pentru drepturile de autor, după cum am spus. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Șoedrova, vă rog. Eh, Mulțumesc, domnule ministru. Eu vin din Republica Cehă și locuiesc doar la două ore cu mașina eh, de Viena, în Meren, și aveți dreptate. Rădăcinile culturale sunt eh, foarte importante, o bogăție, o adevărată bogăție și de aceea Mă bucur de faptul că Republica Cehă a depășit comunia, a ieșit din comunism și facem cu toții parte din Europa. Moștenirea noastră culturală ne-a ajutat în acest sens uh, și sunt sigură că așa va fi și pe viitor. Aș dori să menționez uh, o activitate importantă pentru Parlamentul European. E vorba de premiul uh, Lux Știți că este un uh, premiu în uh, domeniul cinematografiei și încercăm uh, prin acest premiu să îi sprijinim pe artiștii care fac aceste filme. Filmele care, sunt, care primesc un premiu sunt opere de artă și adesea um, artiștii, regizorii sunt, vin din Austria, deci uh, trebuie să ne ajutați uh, să uh, răspândim, să difuzăm aceste filme. Și titlurile și subiectele sunt foarte accesibile pentru toți cetățenii. Și am avea nevoie de sprijin pentru acest festival. Cum intenționați să sprijiniți industria cinematografică? Mulțumesc, domnule ministru. Mulțumim. În primul rând, Mă bucur de faptul că suntem uh, vecini. Uh, bunica mea este, face parte din minoritatea sudeților, uh, deci am rădăcini cehe și vă pot spune că după căderea cortinei de fier, pentru prima dată am fost în această regiune, am vizitat-o și am văzut cum, ce efect are faptul că poți să treci granițele și din punct de vedere emoțional și trebuie să depășim toate granițele în Europa din punctul meu de vedere. Acum, în ceea ce privește industria cinematografică, mă bucur de faptul că uh, există uh, directiva în domeniul serviciilor audiovizuale care a, făcut un pas important înainte pentru platformele uh, respective există condiția ca ele să acopere și un conținut european cultural. E un aspect cheie în proporție de 30% pentru viața culturală și pentru uh, filmele europene. Uh, dacă ne uităm pe Netflix, uh, ne dăm seama că uh, uh un serial uh, care apare pe Netflix uh, trebuie să Mm, deci uh, un serial italian, uh, de exemplu, uh, al viața familiei Medici, <laughs> un serial italian care merge pe Netflix este foarte important și deci trebuie într-adevăr să depunem eforturi în acest sens. Mulțumim. Doamna Capăl, vă rog pe scurt. Mulțumesc, domnule ministru. Vă încurajez Eh, și mm, să continuați cu drepturile de autor continui de unde s-au oprit colegele mele. Este un subiect deosebit de, de important și am văzut eh, ce s-a vorbit în presă după săptămâna de la Strasburg, după ce raportul a fost retrimis în comisie și nu s-a intrat în trialog. Deci este un fapt eh, fundamental. Trebuie să avem un drept modern care să protejeze pe artiști europeni, pe creatorii de conținut mm, și nu trebuie să lăsăm totul la mâna giganților internetului și poate că vă încurajați. Am avut o discuție cu comisarul și mi-a spus că um, în ceea ce privește lacunele de pe platformă, deja la comisie s-au sesizat în acest sens, se fac pași în plus, tocmai pentru ca comisia să uh, devină activă și implicată. Eu cred că, din acest punct de vedere, comisia o va oferi o premisă modernă de acțiune, în așa fel încât să creăm, într-adevăr, condiții egale de concurență în ceea ce privește uh, lacuna de remunerare și protecția drepturilor de autor. Eu sunt raportor pentru programul cadru 9 și pentru Orizont 2020 uh, și uh, Europa. Creative Europe este un program care trebuie legat de alte programe de finanțare. Am constatat, de exemplu, că la fondurile structurale sau uh, uh la um, anumite aspecte din Orizont 2020 se poate aplica Creative Europe. Și vă rog frumos așadar să țineți cont de asta în negocieri. În ceea ce privește patrimoniul cultural, este un domeniu de tip cluster, relevant, de exemplu, și în turism uh, și dincolo de acest an. Și deci uh, este foarte important să, să existe măsuri de continuare Mă bucură foarte mult că patrimoniul austriac uh, este cel care e prezent, e prezent în timpul președinției austriece. Ați dat mod, exemplul cu muzica austriacă la metroul din Bruxelles, dar sunt și alte căi și turismul este o, o pistă de urmat. Domnule Blümel, foarte pe scurt, vă rog. Așa este. Pe copyright, drepturile de autor. Am mai spus deja uh, și am cam aceeași viziune patrimoniul cultural este o forță motrice și în plan turistic, mai ales în peisajul nostru, cum putem promova asta mai bine, cum putem să oferim vizibilitate pentru întreaga Europa, e nevoie de o strategie durabilă. Nu doar pentru protecția patrimoniului cultural, ci și pentru a avea o valoare adăugată. Pentru asta ar, ar trebui să punem în congruență programele de finanțare. Sunt aspecte foarte importante și pot să fac trimitere la conferința mm, de la Viena de pe 6-7 decembrie, care este dedicată exact acestui subiect. Mulțumesc! Am uh, încheiat acest punct, spune președinta. Mulțumim foarte mult domnului Blumel, mulțumesc colegilor pentru numeroasele întrebări, dar și pentru înțelegerea față de timpul care ne presează. Domnule Strache, fără alte întârzieri, vă dau cuvântul despre sport. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, este o bucurie și o onoare ca eu să prezint uh, programele noastre în domeniul sportului, încheind această rundă. În timpul președinției austriece ne vom concentra pe următoarele subiecte. Este vorba de dimensiunea economică a sportului. Vom analiza această dimensiune multilaterală economică din sport, căci devine mult, din ce în ce mai clar ce contribuție poate avea sportul în Europa și ce impulsuri pot veni, impulsuri de creștere și ocupare de aici. Totodată, sportul este un garant uh, al unității și convivialității. Am uh, făcut uh, niște măsurători, 2% din PIB merg către sport în medie și mi se pare că ar um, trebui să fie 7% și Mă scuzați, în Austria este 7%, deci mai mult uh, decât în alte țări din Europa. Iar în ceea ce privește competițiile sportive, în anul 2020 uh, vom avea um, campionatul european de fotbal, în 2024 Jocurile Olimpice. Sportul uh, întotdeauna contribuie la economia europeană și totodată sunt impulsuri importante și pentru cercetare și dezvoltare, ceea ce trebuie promovat. În Austria vom pregăti la anul uh, un eveniment tehnic pentru sporturile de iarnă. Sportul este un subiect important, căci vizează numeroase domenii. Sănătatea, prevenția, um, e foarte important pentru copii, încă de la o vârstă fragedă. E important și pentru turism. Dimensiunea economică a sportului este una clară, și totul este, desigur, strâns legat de cercetare și dezvoltare. Important este să fie adoptate concluziile din, în noiembrie. Sportul și sănătatea, un aspect foarte important. Președinția austriacă va aborda acest subiect. E vorba de uh, mișcare, exerciții la locul de muncă, uh, Tocmai pentru a preîntâmpina bolile, va exista un seminar cu experți pe 10 decembrie 2018 la Viena pe acest subiect. Vom avea posibilitatea de a face un schimb de experiență, să vedem care sunt practicile. Um, un simplu exemplu, să folosim scările în loc de lift la locul de muncă. Și apoi, lupta împotriva dopajului. Este un subiect constant, important. Scandalurile care au fost implicați, în special atleți ruși, au avut uh, uh, efecte negative asupra sportului și prelucrăm uh, acum codul mondial antidoping. Prima etapă a standardelor internaționale a fost uh, începută, iar noi vom continua lucrările. De fapt, ne vom concentra pe un codex ca răspuns la aceste standarde internaționale, ca să le putem uh, uh, form, forma noi înșine. Uniunea Europeană trebuie să urmărească discuția care se poartă în plan global uh, pe subiectul dopașului și să aducă o contribuție constructivă. Pentru asta, evident, trebuie să ne exprimăm pe o singură voce și să ne prezentăm uh, opinia la Agenția Mondială împotriva dopajului. De asemenea, ne coordonăm la nivelul Consiliului pentru a face asta. Un alt aspect foarte important, Erasmus+. Plus. Este unul dintre cele mai de succes programe, dacă nu chiar cel mai de succes din istoria Uniunii Europene. Programul de mobilitate este cel mai cunoscut și mai iubit un simbol pentru Europa și valorile noastre. Anul 2014 a fost anul în care uh, a fost încorporat o parte pentru sport în Erasmus. Sunt proiecte și inițiative importante în domeniul sportului uh, promovate prin Erasmus+, Plus, cu introducerea parteneriatelor mici de colaborare în 2016. Și deci uh, cota a crescut în acest proiect, cota pentru sport, iar pentru viitor lucrurile vor merge mai departe cu includerea profesorilor de sport, a antrenorilor pentru mobilitate. Asta joacă un element central la capitolul sport. E vorba de mobilitate pentru formare și pentru învățare. Domnul Fasman în această dimineață v-a spus deja că vrem să existe o tranziție lină între programul de acum și viitorul program. La Consiliu deja am făcut o verificare, am început verificarea propunerii și suntem uh, foarte hotărâți să obținem rezultate concrete la negociere. Vom avea diferite conferințe în următoarea jumătate de ani, marea conferință specializată în ceea ce privește dimensiunea economică a sportului și crearea de valori economice și potențialul de ocupare din sport. 21 septembrie este data conferinței respective. Apoi o reuniune informală a directorilor din domeniul sportului la Viena Uh, sportul și mișcarea la locul de muncă, tot un, așa un seminar la Viena în 10 decembrie 2018 și apoi, evident, la Viena va fi inaugurată Marea Săptămână a Sportului pe 22 septembrie Vie la Viena. Tare m-aș bucura să fie acolo cât mai mulți eurodeputați. I-am invitat și ar fi frumos să răspundă invitației noastre. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, domnule vice-cancelar. M-am și gândit. Bogdan Venta, expertul nostru în uh, sport, te rog, ai cuvântul, dar uh, fii atent și la timp cât mai uh, succint. Danke, Frau Vorsitzende. Dann versuche ich auf Deutsch auch so vielleicht. Uh, sehr geehrte Mulțumesc, atunci încerc în limba germană foarte pe scurt. Mulțumesc, că salut această inițiativă. Spuneați că ați vorbit de dimensiunea economică a sportului, bineînțeles că este foarte importantă. Bineînțeles, efectele asupra sănătății sunt de la sine înțelese. Uh, dopajul, ca o temă foarte importantă, trebuie întotdeauna să vedem cum putem să combatem uh, dopajul în sport. Uh, în orice caz, e un program care merge pe 30 de ani, este un mare succes pentru noi. Întrebarea mea este simplă și la obiect. Ați menționat aceste patru priorități Uh, ați spus și ceva despre conferințele și evenimentele prevăzute, dar aveți măsuri concrete uh, în uh, timpul președinției austriece în acest sens. Și următoarea întrebare, pentru că sunt și raportor, pentru manipularea în domeniul sportului. Știți că există și o convenție care a fost adoptată de către Consiliul Europei și avem în acest domeniu Uh, state europene care sprijină această idee și state membre ale Uniunii Europene fac parte din acest grup. Trebuie să ieșim din acest uh, impas. Știți că o țară blochează această inițiativă, e vorba de Malta. Și întrebarea este simplă. Am putea împreună să facem ceva? Am putea transmite un uh, semnal mai ales în ceea ce privește uh, pariurile, cei care fac pariuri. Care este părerea dumneavoastră în legătură uh, cu acest subiect și ce ar putea face președinția austriacă, uh, în acest domeniu? Pentru că, așa cum spuneați dumneavoastră, ne aflăm într-o situație în care eu, în calitate de raportor, nu pot face nimic, pentru că o, cineva blochează acest dosar. Mulțumesc! Mulțumim, domnule vicecancelar! Ja, sehr geehrter Herr Abgeordneter Wender. Domnule Venta, vă mulțumesc pentru constatări și pentru întrebare. Sportul este o materie tot cuprinzătoare. Trebuie să avem în vedere pe copii de la vârste fragede, să-i apropiem uh, acestui domeniu, să uh, propunem uh, cursuri de educație fizică, este un uh, aspect foarte important pentru noi în plan național pe care vrem să construim și mă bucur uh, faptul că putem să facem asta și la nivel european, fiindcă noi așa, de asta depinde până la urmă uh, tot. Pentru că așa se face trecerea de la educație fizică la sport de performanță și fără sport există evoluții negative. Când e vorba de manipulările din sport și aranjările de mm, meciuri, sunt uh, diferite scandaluri care au apărut, rezultatele um, competițiilor sportive au fost manipulate, fotbalul a fost uh, adesea implicat în ultima perioadă, dar s-a constatat că există nereguli și în alte tipuri de sport. Noi vom uh, urmări intervențiile internaționale foarte îndeaproape și nu doar atât. Avem un interes deosebit. Vrem să luptăm împotriva acestui fenomen. În 2014 uh, a fost depus un document, un acord pentru semnare. Uh, în 2015 s-au făcut propuneri cu privire la semnarea documentului respectiv, uh, pentru că era vorba de a avea un acord al Uniunii Europene împotriva aranjării competițiilor sportive. Trebuie să vedem cum putem progresa cu acest dosar, în așa fel încât Uh, să nu mai existe aceste probleme. Ar fi deosebit de important ca Uniunea Europeană, statele membre să um, adere la acest uh, acord internațional. Însă să rămânem realiști. Multe președinții înaintea noastră au eșuat să găsească un rezultat și dacă situația politică de la Consiliu nu se mișcă, atunci uh, asta este. Asta este. Pentru că de la bun început atitudinea față de proces în sine a fost critică. Noi însă vom încerca să mergem înspre o soluție comună. Avem uh, evenimentul de kick-off pe 22 septembrie 2018. Este ziua națională a sportului, de fapt, pentru noi. Și apoi începe și săptămâna sportului, unde, evident, vom uh, aprofunda accentele. Mulțumim! Poate că reușiți uh, să mișcați Malta așa cum n-au reușit alte preștinții înaintea dumneavoastră. În așa fel încât guvernul maltez să uh, se dea pe brazdă. Helga Triple. În ceea ce vește lupta împotriva dopajului. De 14 ani sunt aici. De fiecare dată spunem același lucru, că trebuie să facem mai mult, mai bine, mai eficient. Aș vrea să știu, domnule Strache, un lucru. Aveți uh, măsuri concrete în vedere? Pentru că mă gândesc la jurnalistul care a fost în Rusia, uh, care a uh, găsit problemele de dopaj și după aceea nu s-a mai putut deplasa în teritoriu căci devenise prea periculos. Vă dați seama, jurnaliști care nu se mai încumete să meargă în țara organizatoare a campionatului mondial de fotbal căci sunt amenințați. Aveți inițiative concrete despre ce să se schimbe în timpul președinției austriece în sensul ăsta? Danke, Frau Vorsitzende. Ja, also die Mitgliedstaaten Mulțumesc. Uh, statele membre ale Uniunii Europene uh, sunt reprezentate la nivel ministerial. Uh, uh președinții uh, din partea statelor membre, deci se asumă președinția prin rotație. Ministrul Uh, bulgar s-a ocupat de acest dosar. După aceea urmează domnul Marius Duță, ministrul român al sporturilor. Uh, ei sunt uh, responsabili, deci ei reprezintă poziția noastră la Agenția Mondială Antidoping și bineînțeles că știți că e foarte important să obținem o poziție comună a Uniunii Europene de fiecare dată când au loc scandaluri legate de doping, ele trebuie să fie date în vileag și cei responsabili să fie trași la răspundere. Mulțumim. Doamna Bild, tot așa, succint. Minute. mai avem patru minute. Merci, Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, domnilor miniștri, pentru prezența dumneavoastră și felicitări pentru primele orientări care ne sunt astfel propuse. Am evocat deja subiectul azi dimineață. Începând cu anii 2016-2017, Erasmus Plus are și misiuni de incluziune, mai ales în beneficiul refugiaților, migranților, minorităților, tocmai pentru a lupta împotriva radicalizării. Această tendință apare de asemenea și în domeniul sportului, cu uh, un proiect aferent. Și mă întreb ce părere aveți despre acest trend? Vi se pare compatibil cu spiritul inițial al Erasmus Plus? Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank! Mulțumesc, domnule ministru! Mulțumesc foarte mult, doamnă eurodeputat Bilde! Erasmus Plus. În esență, tot ce are de-a face cu sportul înseamnă uh, incluziune, integrare, legături între popoare. Sportul în sine este un uh, element pozitiv de convivialitate uh, pentru toate părturile sociale și pentru toate practicile culturale. Când e vorba de incluziune, pentru mine personal, e foarte importantă incluziunea. Mai, inclu, uh, să includem pe um, cei cu dizabilități în sport și să facem mult mai mult pentru asta. Să ne asigurăm că există uh, spiritul egalității, pentru că și performanțele, performanțele acestora în sport sunt la fel de importante ca și ale celorlalți și vreau să pun asta în lumină. Uh, Erasmus Plus este un program uh, inclusivist. Uh, el are această dimensiune și capacitatea de a apropia oamenii. Mulțumesc, mai sunt două intervenții. Din păcate nu le mai pot lua, căci am terminat uh, timpul de reuniune și am mare înțelegere față de faptul că interpreții sunt într-o situație specială și că ei sunt obligați și, de fapt, vor să se oprească la timp. Așa că, din păcate, nu mai pot uh, lua alte intervenții. Mulțumesc celor doi miniștri, domnule ministru Blumel, domnule vicecancelar Strache, mulțumim că ați fost aici, că ne-ați stat la dispoziție pentru întrebări și răspunsuri. Cred că v-ați dat seama că suntem o comisie deosebit de implicată, mai ales când e vorba de uh, finanțe. Nu prea știm de glumă. Și luptăm din greu pentru interesul culturii, al sportului, al ă, tinerilor. Sper că avem de partea noastră președinția austriacă și vă urăm toate cele bune, mult succes în cele șase luni ale președinției austriece. Mulțumim încă o dată că ați venit!